Good afternoon, dear colleagues. Bună ziua, dragi colegi, doamnelor și domnilor, membrii ai Comisiei Libe. Reluăm lucrările noastre după ședința de azi dimineață. Așa cum fusese prevăzut, începem cu punctul 11. Concluziile președinției ungare în domeniul justiției și afacerilor interne. Vom auzi prezentarea dosarului asupra azilului și stadiul negocierilor acestuia. Aceasta este partea cea mai importantă a întâlnirii noastre din săptămâna aceasta, pentru că e vorba de concluziile președinției ungare a semestrului maghiar și felul în care se desfășoară lucrările Consiliului în prezența a doi membri de seamă a guvernului ungar. Le spunem bun venit, bun venit și le mulțumim pentru prezența lor aici și așteptăm să auzim prezentarea acestor concluzii ale președinției ungare, care va fi făcută de domnul Tibor Navracici, viceprim-ministru și ministru al justiției, și după aceea de domnul Sandor Pinter, ministru al afacerilor interne. Domnule Navracici, vă rog, vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, În urmă cu șase luni, pe 26 ianuarie anul acesta, am avut ocazia să prezint în fața dumneavoastră o introducere a obiectivelor președinției noastre. Acum au trecut șase luni de zile și la sfârșitul președinției maghiare sunt bucuros să vă informez că principalele noastre priorități au fost îndeplinite – deci am reușit să ne îndeplinim obiectivele pe care le stabilisem. Cu permisiunea dumneavoastră, am să menționez câteva dintre principalele elemente și, bineînțeles, aștept întrebările dumneavoastră la care voi răspunde cu plăcere. Atunci când am elaborat prioritățile președinției noastre în domeniul justiției, Principalul element de care am ținut cont a fost factorul uman și am pus în centrul preocupărilor noastre cetățeanul european. Cu toții dorim să locuim într-o Uniune Europeană apropiată de cetățeni și prietenoasă cu aceștia. Și în acest scop, președinția maghiară a utilizat toate instrumentele de care dispunea și pot să vă spun că am făcut acest lucru cu succes. Acordând o atenție deosebită drepturilor fundamentale ale cetățenilor și respectându-le, acestea sunt garantate de către Cartea Drepturilor Fundamentale. Și felul în care acest lucru s-a implementat în practică ne ajută să profităm pe deplin de oportunitățile create prin ea și ne ajută să definim și alte măsuri de această natură pe viitor. Iată de ce am început o dezbatere politică la Consiliul Informal din luna ianuarie. O dezbatere în legătură cu felul în care instituțiile comunitare, în special Consiliul, pot garanta un nivel coerent de protecție a drepturilor fundamentale. În luna mai am adoptat concluziile formale ale Consiliului pe această temă. Și pe marginea acestora am adoptat directive în legătură cu aplicarea acestei carte a drepturilor fundamentale. Activitățile Uniunii și avantajele survenite în urma cooperării comunitare aduc mai multe avantaje cetățenilor europeni dacă aceste activități comunitare pot fi reflectate în mod coerent și concret, astfel încât acestea să fie apropiate de cetățeni. Cetățenia Uniunii devine în felul acesta comunitară. Aceasta nu înseamnă că drepturile pot fi atinse și sunt implementate, dar înseamnă în același timp că exprimă un sentiment al comunității în rândul cetățenilor europeni. În felul acesta reprezintă nu doar o dimensiune legală și politică, ci și o valoare în cadrul politicilor noastre. Aceste chestiuni au fost dezbătute la nivelul Consiliului în luna ianuarie atunci când am analizat raportul Comisiei asupra cetățeniei europene. Un alt element care are de-a face cu cetățenia europeană este accesul UE la Convenția Europeană asupra drepturilor fundamentale. Acordăm o atenție deosebită promovării acestui proces de adeziune care exprimă, de fapt, faptul că Uniunea Europeană și instituțiile sale respectă cerințele în ceea ce privește drepturile fundamentale. În cadrul președinției noastre, ultima rundă a negocierilor la nivelul experților a fost deja încheiată și aceasta va deschide drumul pentru noi discuții și pentru adoptarea regulilor interne care să ducă la aderare ajutarea victimelor uh, delinvenței a fost o prioritate a președinției maghiare. În acest cadru s-a ținut o conferință în martie la Budapesta, o conferință care avea drept obiectiv definirea principalelor probleme în ceea ce privește protecția victimelor pentru a face propuneri în vederea rezolvării acestora. Ținând cont de punctele pe care le-am prezentat aici, Ungaria a făcut o propunere în vederea unei foi de parcurs pentru protecția victimelor, care urma să ducă la recomandări la nivelul Consiliului și la construirea la nivel european a unui sistem de protecție a victimelor la nivel înalt. Acest document a fost adoptat la ultimul Consiliu JAI de săptămâna trecută. E vorba de foaia de parcurs de la Budapesta asupra protecției victimelor. De asemenea, protecția drepturilor copiilor și evitarea um, faptului că acești copii să devină victime ale delinvenței, ale criminalității, este de asemenea o prioritate. Ungaria a acordat o deosebită importanță acestor chestiuni și în alte state membre. Abrogarea deciziei cadru în ceea ce privește lupta împotriva exploatării sexuale și abuzului sexual al copiilor și respectarea acordului de la Lanzarote, toate acestea au ocupat o prioritate deosebită în cadrul trioului președinției noastre. Președinția maghiară a lansat procesul de conciliere împreună cu Parlamentul European în cadrul trialogului. Și aș vrea să mulțumesc tuturor celor care au participat în acest sens, pentru că este vorba de rezultate pe care le-am obținut după eforturi deosebite, după mult timp și eforturi făcute, atât din partea raportorului, domnul Angelili, din partea Parlamentului și, de asemenea, a colegilor care au lucrat din partea președinției maghiare. Am reușit să ajungem la un acord și sperăm să facem ca procedura legislativă să fie încheiată în cadrul președinției noastre. Protecția minorităților și protecția celor care trăiesc în condiții de sărăcie, îmbunătățirea situației romilor și acestea au reprezentat o prioritate a președinției maghiare. Comunicarea Comisiei în legătură cu cadrul european pentru o strategie a romilor a fost adoptat în mai în cadrul concluziilor Consiliului. În acestea, statele membre au arătat care este angajamentul lor politic pentru a participa în acțiuni la nivel european. Referitor la protecția datelor, pe de o parte, e vorba de promovarea unui unic instrument legal pentru protecția datelor personale, un lucru pe care ni l-am stabilit ca un adevărat obiectiv, împreună cu obiectivul protecției datelor și prin promovarea comunicatului Comisiei în acest domeniu. În felul acesta, noi ne-am îndeplinit obiectivele. Am răspuns comunicării Comisiei și Consiliul a reușit să adopte concluzii și sperăm ca conferința experților care va începe mâine și care se va referi la noi provocări în domeniul protecției datelor, sperăm să ne ajute să pregătim drumul pe mai departe. Un alt element demn de menționat este faptul că s-a început negocierea asupra unui acord UE Statele Unite pentru protecția datelor și am urmărit îndeaproape progresele făcute la nivelul grupurilor de lucru din Consiliu pe această temă. În ceea ce privește procedurile penale, acestea reprezintă un obiectiv deosebit pentru președinția ungară și belgiană, în cadrul căruia directiva asupra informării părților asupra drepturilor lor a reprezentat o prioritate pentru președinția noastră. În trialogul cu Parlamentul European și doamna Sipăl a condus din partea Parlamentului negocierilor, am reușit să ajungem la un acord asupra mai multor puncte. Din punctul meu de vedere, mai avem doar foarte puțin de făcut pentru a ajunge la un proiect de text legislativ acceptabil pentru Parlament și Consiliu. Pentru a face aceasta însă vom avea nevoie de mai mare flexibilitate de ambele părți. Am lucrat din greu asupra compromisurilor și pentru a pregăti drumul pe mai departe, așa că am să vă rog să ne ajutați și pe viitor pentru a obține rezultate în acest domeniu. Am acordat o atenție deosebită negocierilor asupra mandatului de investigație european, un proiect pe care l-am preluat de la președinția belgiană într-un stadiu destul de avansat. La Consiliul din iunie am reușit să ajungem la un acord asupra principiilor generale ale acestei propuneri. Aceasta înseamnă că îl putem preda președinției poloneze cu un singur text asupra acțiunilor speciale de investigație care mai trebuie discutat. Sistemul de informații este un alt proiect pe care l-am menținut pe agenda noastră. Am organizat și o conferință pe această temă în luna aprilie și la întâlnirea Consiliului de pe 10 iunie am reușit să adoptăm o abordare generală. În ceea ce privește cooperarea asupra procedurilor civile, s-au făcut progrese deosebite în ceea ce privește regulamentul referitor la moșteniri. Este foarte important să continuăm lucrările la acest dosar, pentru că principala reușită a acestei propuneri este faptul că oferă o libertate de circulație între statele membre și posibilitatea de a avea decizii comune între statele membre în ceea ce privește moștenirile. Aceasta va ușura lucrurile pentru moștenitor și pentru alte părți terțe implicate în ceea ce privește dimensiunea transfrontalieră. Este vorba de un instrument care oferă un exemplu foarte clar de legislație care este făcută în interesul cetățenilor europeni. În cadrul discuțiilor pe care le-am avut, s-a acordat atenție deosebită drepturilor cetățenilor de a-și implementa drepturile și nevoii de a avea două seturi de drepturi diferite neinterferând asupra competențelor care sunt în mod exclusiv la nivel național. Până acum am avut succes și am încheiat negocierile asupra proiectului de regulament prin adoptarea unui pachet de compromisuri la Consiliul JAI. Regulamentul asupra recunoașterii comune și a implementării regulilor civile și regulamentul jurisdicției, așa numitul Brasă 1, și amendamentul acestuia este de asemenea un proiect prioritar pentru noi. În urma muncii experților, adoptarea textului în primă lectură a fost urmată de un proiect de concluzii ale președinției și aceasta a dus la o muncă de codificare. Dragi colegi, pot să vă anunț că în timpul președinției maghiare s-au făcut progrese deosebite în mai multe dosare din domeniul JAI. Aș vrea de aceea să mulțumesc tuturor statelor membre și Parlamentului pentru ajutorul pe care ni l-a acordat și, de asemenea, ajutorului specializat pe care l-am primit din partea dumneavoastră. De asemenea, mulțumesc președinției spaniole și belgiene, pentru că ei au fost predecesorii noștri, ei au făcut o muncă foarte grea și am reușit să preluăm de la ei dosare foarte bine pregătite în toate aceste domenii. Vă doresc succes pe viitor și urez uh, trioului următor la fel de multă forță de muncă. Aș vrea să profit de această ocazie pentru a asigura susținerea noastră președințiilor următoare și pentru a vă mulțumi încă o dată. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule ministru, pentru această prezentare și pentru faptul că ați făcut-o într-un interval de timp rezonabil. Aceasta ne va ajuta pentru că avem un program uh, destul de încărcat pentru aceste două prezentări și pentru dezbaterea ulterioară. Avem programat o oră și jumătate, deci până la orele 4.30, după care avem programat votul asupra mai multor inițiative legislative. După cum știți, ca de obicei, la vot uh, toți membrii vin aici uh, în sală membrii care, în mod normal, au și alte angajamente în alte părți, așa că v-aș propune să ascultăm acum prezentarea făcută de domnul Shandor Pinter, ministru afacerilor interne. Și după aceea vom deschide dezbaterea. În primul rând, coordonatorii, unul pentru fiecare grup politic, iar după aceea restul grupurilor politice, două runde de întrebări și răspunsuri pentru ambii miniștri dintr-o dată. În felul acesta putem face față în acest interval de timp pe care îl avem la dispoziție o oră și jumătate pentru cele două prezentări ale celor două miniștri, doi miniștri. Vă rog, domnule Pinter. Mulțumesc, domnule președinte. Este o mare onoare pentru mine să vin în fața dumneavoastră din nou pentru a vă spune câteva cuvinte despre ceea ce am pregătit pentru președinția noastră și despre ceea ce am obținut, care au fost de asemenea obiectivele și prioritățile noastre. Aș vrea să spun în introducere că ea, cu președinția maghiară i-a sfârșit primul trio de președinții de după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona și a trebuit să respectăm un uh, calendar pe care l-am uh, stabilit uh, dinainte și care a fost stabilit de asemenea de către președințiile anterioare. A trebuit să fim foarte atenți la toți factorii și actorii implicați și vreau să vă mulțumesc pentru colaborare. Vreau să vă spun că ne-am bucurat și am beneficiat de sprijinul dumneavoastră. Am început prin a analiza lupta împotriva crimei organizate din anul 2000, după programul Stockholm, nimeni nu mai acordase o atenție atât de uh, detaliată a acestei probleme în Uniunea Europeană. A trebuit să analizăm schimbările sociale și schimbările de metodă ale organizațiilor criminale. Nu aveam atunci un tablou foarte clar uh, ceea ce se întâmplă. Nu știam uh, cum s-au schimbat metodele de operare ale bandelor organizate în contextul crizei, dar am reușit să aflăm aceste lucruri și conform planurilor noastre inițiale, am reușit să producem un uh, CD și o carte în care am arătat ceea ce am reușit să facem. În toate, state, uh, toate statele uh, Uniunii au luat parte la acest program, punându la dispoziție experiența lor prin intermediul ofițerilor de poliție și al experților. Și astfel am reușit să compilăm acest, acest volum de bune practici. Aș vrea să vă prezint acest uh, set de rezultate. Am să vă fac uh, cadou acest, uh, <clears throat> această carte și acest CD. Sigur că mai avem și alte exemplare disponibile pentru dumneavoastră. Am vrut să ne bazăm pe încrederea reciprocă dintre Parlament și Consiliu, iar acest lucru a însemnat analizarea împreună a diverselor probleme. S-a acordat o foarte mare atenție cooperării, mai ales în legătură cu documentele confidențiale și accesul la informații, lucru care a devenit foarte relevant în legătură cu uh, problema aderării României și Bulgariei la spațiul Schengen. Cred că ne-am apropiat foarte mult de rezolvarea problemelor rămase în suspensie și că membrii Parlamentului au acum acces la documente confidențiale. Un alt aspect al luptei împotriva uh, criminalității organizate reprezintă atacurile informatice. În urmă cu 10 ani, în 2001, la Budapesta, Convenția Consiliului a luat ființă și a stabilit felul în care Uniunea urma să ducă lupta împotriva criminalității informatice. Uh, foarte multe state au uh, semnat, uh, au parafat acest document, însă, din păcate, spre regretul nostru, mai sunt 10 state membre care încă nu s-au alăturat. Dar am reușit să facem pași importanți și aici, în termenii combaterii infracționalității informatice și credem că semnarea un, acestui acord de către toate statele membre ar fi încă un important pas înainte. Mai există trei domenii în care dorim să facem uh, progrese semnificative. E vorba de uh, dosarul uh, privind numele pasagerilor. S-a ajuns deja la un uh, acord cu Australia, cu uh, Canada încă nu, iar în ceea ce privește Statele Unite, credem că va trebui să continuăm negocierile. Un alt aspect uh, important reprezintă deciziile de la Prum uh, privind cooperarea transfrontalieră, că atunci când am preluat noi președinția, erau destule probleme, iar noi am dorit să ne ocupăm de, în principal de uh, trafic, uh, traficul ilegal. 15 uh, state membre au semnat uh, toate cele trei acorduri care uh, au uh, decurs după deciziile de la Prum. Uh, iar noi am dorit de asemenea să continuăm problema, uh, să continuăm să lucrăm pe problema terorismului, pentru că, iată, ne apropiem de o nouă aniversare tristă aceea a atacurilor de la 11 septembrie. După cum știți, uh, Osama Bin Laden a fost uh, ucis. Noi uh, vom continua să uh, lucrăm, să colaborăm cu uh, Parlamentul în orice problemă care ține de combaterea uh, terorismului. În ceea ce privește spațiul Schengen, uh, atunci când ne-am stabilit prioritățile, am crezut că va fi un dosar dintre cele mai simple, însă, după cum știți, au existat probleme pentru că a trebuit ca Bulgaria să uh, facă eforturi pentru a prinde din urmă celelalte state membre. Ministrii germani și francezi de intern au exprimat uh, îngrijorarea, preocuparea vis-a-vis -vis de integrarea României și uh, Bulgariei în spațiul uh, Schengen. Bulgaria mai avea de, de uh, lucru pentru îndeplinirea unor criterii de ordin tehnic dar la ultima întâlnire a Consiliului am reușit să adoptăm consilii mix ale Consiliului, ceea ce înseamnă că în septembrie va avea loc o nouă revizuire, o nouă vizită pentru a vedea dacă Bulgaria uh, a îndeplinit aceste condiții de ordin tehnic. Noi știm că acest lucru s-a întâmplat deja și sunt convins că în septembrie vom putea să atingem și acest obiectiv. Mai e o problemă referitoare la Schengen. Aș acest acord trebuie să rămână durabil și sustenabil. Și trebuie ca cetățenii Uniunii Europene să fie conștienți că una dintre cele mai mari realizări ale Uniunii este libera circulație. Am atins acest obiectiv, dar trebuie să nu. Uh, trebuie să combatem uh, și pericolele care apar la frontierele Schengen. Sper ca pe viitor să putem să rezolvăm aceste probleme. Am examinat de asemenea ce se întâmplă în Africa de Nord, Libia, Tunisia și Egipt, mai ales. Aici cred că trebuie să punem accent pe faptul că am reușit să avem o reacție foarte rapidă și foarte eficientă la evenimentele de acolo și am reușit să activăm uh, centrul de monitorizare foarte rapid. Am adoptat uh, măsuri pe termen scurt, uh, de asemenea foarte rapid, în legătură cu această situație. Am deblocat ajutor financiar pentru statele sudice, pentru Italia, de exemplu, care făcea față unui val enorm de emigranți. Aici vorbim despre 100 de milioane de euro. Deci, pe termen scurt și foarte uh, rapid, aceste reacții au uh, fost posibile și cred că foarte multă lume sau toată lumea poate recunoaște acest lucru. în legătură cu Malta, trebuie să recunoaștem că, dată fiind și dimensiunea s-a redusă, Malta s-a confruntat cu presiuni foarte mari. Am pus în mișcare principiul solidarității și, ca urmare, o mie, peste o mie de refugiați au fost preluați de alte state membre pentru a ușura presiunea asupra Maltei. De asemenea, 174 de refugiați din Ciad au fost uh, returnați. Nu a trebuit de asemenea să uităm că pe lângă măsurile extraordinare pe termen scurt, am adoptat un număr de acțiuni. De exemplu, am organizat zboruri pentru a ajuta cetățenii europeni să se întoarcă acasă din zonele uh, de conflict și am uh, continuat să ne asigurăm că Uniunea Europeană este reprezentată în mod uh, potrivit uh, în Libia, de exemplu. Reprezentanții noștri sunt încă la, la post. Atunci când am început să vorbim despre obiectivele noastre, una dintre cele mai mari probleme o reprezenta Grecia. Acum, după cum știți, lucrurile se schimbă pentru că între timp Ciprul și Malta și Italia au uh, întâmpinat uh, probleme din ce în ce mai mari. Ținând cont de toate aceste lucruri, ne-au dus la concluzia că trebuie să tratăm problema azilului. Programul de la Stockholm stabilea uh, două, anul, anul 2012 ca termen limită. Deja am obținut rezultate semnificative. Pe 11 aprilie, la uh, Consiliul JAI, am uh, adoptat un amendament la directiva privind statutul rezidenților permanenți, ceea ce uh, este un rezultat semnificativ. S-a făcut de asemenea, s-au făcut progrese semnificative directive în legătură cu directiva privind calificările și, din câte știu, uh, uh, negocierile trilaterale sper ca săptămâna viitoare uh, să facem încă și mai mari progrese. În legătură cu regulamentul Dublin, S-a vorbit despre abrogarea acestuia. Pe parcursul președinției noastre, cred că asta s-a întâmplat mai ales datorită celor întâmplate în uh, nordul Africii, în Libia. Regulamentul Dublin a trebuit amânat uh, Ungaria, Grecia, Cipru, uh, Malta. Uh, nu au mai uh, putut aplica, uh, însă nu au mai aplicat regulamentul uh, Dublin. Acum trebuie să ținem cont de regulamentul Eurodac. Trebuie să permitem uh, forțelor de poliție și anchetatorilor să aibă acces la uh, bazele de date Eurodac. Consiliul nu poate singur să uh, obțină acest, uh, să atingă acest obiectiv și avem nevoie și de ajutorul dumneavoastră. În ceea ce privește mm, mutarea, uh, relocarea, uh, am încercat uh, să venim cu o soluție de compromis și sunt uh, sigur că viitoarea președinție va prelua acest dosar. În ceea ce privește oficiul pentru uh, sprijinul uh, solicitanților de azil, acesta va putea deveni funcțional în uh, curând. Domnul uh, Sargentini este mai în măsură să vă dea detalii. S-au făcut diverse uh, analize, însă nu s-a ajuns la nicio decizie. Putem totuși însă să trecem uh, la rezultate pozitive și acest uh, oficiu pentru sprijinul solicitanților de azil. La sfârșitul lunii iunie ne vom apropia Uh, tot mai mult de un acord, iar săptămâna viitoare, în cursul uh, negocierilor trilaterale informale, vom obține și rezultate în ceea ce privește transferurile intracorporative în cadrul aceleiași corporații. Problema pare destul de uh, ușor de rezolvat. Toate, toate statele membre doresc uh, să ajute corporațiile să se dezvolte pe teritoriul lor și deși s-au făcut uh, progrese legătură cu această directivă, nu am reușit să venim cu o variantă finală. Avem un proiect, avem un concept acum și putem spune că situația este asemănătoare celei uh, din directiva privind lucrătorii sezonieri. În ceea ce privește eforturile coordonate pentru combaterea migrației ilegale, am adoptat o strategie și pe 9 iunie aceasta a fost aprobată de Consiliu. <clears throat> Regulamentul Frontex a fost încă un dosar foarte important și știu că Parlamentul a devotat uh, o atenție sporită a acestuia. Au fost depuse 300, peste 300 de amendamente la propunerea inițială. Peste 100 dintre ele au fost depuse la Consiliul și cu ajutorul uh, uh, stafului președinției am reușit să negociem 100 uh, dintre ele. Mai sunt 3 la care nu am reușit să obținem un consens, dar cred că vom reuși până la urmă cu ajutorul Parlamentului într-un viitor apropiat. Eu cam uh, asta am avut de spus. Uh, vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru cooperare și pentru sprijin și sper că veți uh, considera și dumneavoastră că activitatea noastră a fost satisfăcătoare. Mulțumesc. Acum începem dezbaterile. Aș vrea să fim conciși pentru a profita la maxim de timpul mm, pe care îl avem la dispoziție. Ambii miniștri ne-au uh, înmânat aceste informații, uh, această carte și acest CD care stau la dispoziția membrilor Comisiei Libe. Aș vrea să vă rog ca fiecare intervenție să se limiteze la două minute. Avem o primă rundă pentru reprezentanți ai fiecărui grup politic și apoi vom continua cu ceilalți membri. Domnul uh, Șogor pentru PP. Mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului PPE doresc să le mulțumesc celor de miniștri și domnul Pinte a răspuns deja la întrebarea mea în legătură cu Schengen, pentru că a spus uh, în septembrie, așa încât nu mai am nimic de adăugat. Mulțumesc! Acum domnul Moraes, din partea SND. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea mea, aș fi vrut să am mai mult timp pentru a-mi putea pregăti întrebarea, însă, în primul rând, aș vrea să le mulțumesc ambilor miniștri și uh, oricare ar fi pozițiile politice, aceasta a fost o perioadă foarte intensă și cred că cu toții suntem conștienți de acest lucru. Aș vrea să abordez și să exprim câteva îngrijorări pe care le avem la sfârșitul acestei perioade de mandat în două zone. În primul rând, mă refer la un domeniu imediat, și anume Ordinul de Protecție, care ne interesează pe noi foarte mult. Am fost surprinși să auzim că uh, nu vom fi gata să procedăm, să continuăm cu această directivă și să o, o uh, punem în aplicare. Uh, Această responsabilitate ar trebui să fie luată în serios. De asemenea, domeniul de aplicabilitate în ceea ce privește chestiunile uh, penale reprezintă un domeniu foarte important și uh, de interes pentru noi. Acum se va ajunge la o a doua lectură. Coaliția între cetățeni și cei care vor să uh, vadă concretizat acest uh, ordine de protecție, acest mandat de protecție, um, sunt interesați de încheierea acestui dosar. Suntem gata, în calitate de Parlament, să lucrăm cât mai rapid privind uh, acest mandat european de protecție, însă am vrea să știm care este părerea dumneavoastră în legătură cu această combinație uh, un document despre care am fi sperat uh, că se va încheia cu succes. De asemenea, aș vrea să vorbim despre azil și migrația legală. Aș vrea să spun câteva cuvinte despre azil um, și mă adresez domnului ministru Pinter, pentru că cred că dânsul s-a referit la pachetul privind azilul. Apreciez uh, activitatea care a fost făcută, însă noi suntem îngrijorați la grupul nostru în ceea ce privește pachetul privind azilul, pentru că am vrea să vedem o legislație de calitate uh, care să fie adoptată până în 2012, însă 2012 este un calendar foarte strâns și de care s-au ocupat mai multe președinții, nu numai președinția maghiară. Multe președinții au lucrat la acest pachet și grupul nostru vrea în continuare să vadă rezultate de calitate și proceduri foarte bune în acest domeniu. De aceea, aș vrea să știu care este perspectiva dumneavoastră. Și aș vrea să mulțumesc pentru faptul că ați menționat pachetul privind migrația legală, pentru că um, știm că s-au făcut uh, niște progrese și pe marginea acestui dosar și uh, vreau să vă felicit. Mulțumesc, doamna Weber, din partea liberalilor. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, celor doi miniștri pentru prezența lor aici, pentru prezentarea susținută și pentru că ei s-au concentrat asupra realizărilor, permiteți-mi să exprim câteva îngrijorări pe care le avem în continuare. La finalul președinției maghiare. Există în continuare câteva aspecte care au rămas nerezolvate și cred că un, suntem îndreptățiți să ne întrebăm cum le va aborda următoarea președinție, care este moștenirea lăsată de președinția maghiară. În ceea ce privește uh, protecția copilului, uh, raportul Angelilei, suntem departe de a ajunge la un acord în prezent, ba chiar din contră. Există niște aspecte foarte dure care trebuie să fie discutate în continuare și am uh, aprecia ceva flexibilitate din partea Consiliului. De asemenea, am discutat înainte de pauză despre faptul că, în ceea ce privește tratamentul egal al persoanelor uh, independent de religie, vârstă, dizabilități, uh, orientare sexuală, în această privință nu s-a întâmplat nimic uh, pe timpul președinției maghiare. Și cred de asemenea că în ciuda anumitor progrese care au fost făcute și sigur că au fost făcute progrese referitor la Frontex, în ceea ce privește pachetul privind azilul, suntem în continuare îngrijorați în ceea ce privește viitorul din păcate, nici Dublin nu uh, a fost un instrument suficient de bun. S-a vorbit și despre situația Greciei, deci uh, este clar că Dublin 2 ar trebui să fie implementat, însă în ceea ce privește uh, azilul și migrația, acestea sunt niște dosare um, referitor la care ne-am fi dorit ca Uniunea Europeană să fie un actor uh, genuin mai implicat și până una alta s-au făcut foarte puține pe această direcție. În ceea ce privește accesul la documente, aș spune că a fost o situație oarecum nefericită pentru președinția maghiară, pentru că adevărul este că președinția maghiară, Consiliul, nu ne-a ajutat să obținem accesul la documente confidențiale. Ba chiar din contră, am primit din partea dumneavoastră multe uh, note care ne spun că numai președintele sau raportorii din umbră și coordonatorii uh, vor avea acces și um, ne-a luat oarește timp să le explicăm uh, autorităților cum stau lucrurile, um, România în Bulgaria, pentru a se soluționa controversele care existau uh, la vremea respectivă. Deci nu am o întrebare, dar aș vrea să înțeleg mai bine um, de unde credeți că va prelua uh, președinția poloneză dosarul de la dumneavoastră? Cam din ce loc? Mulțumesc și din partea verzilor acum doamna Keller. Mulțumesc că a fost uh, un an foarte uh, plin în ceea ce privește afacerile interne și au existat foarte multe provocări. În primul rând, uh, chestiunea Schengen și în al doilea rând, revoluțiile din Africa de Nord. Toate au fost uh, obiectul nostru de lucru. În ceea ce privește Schengenul, statele membre au uh, s-au uitat la acest spațiu, s-au întrebat dacă într-adevăr avem nevoie de el și iată ne confruntăm cu o criză uriașă, o criză europeană, pentru că a fost atinsă o valoare europeană importantă și nici din partea Consiliului, nici din partea președinției Consiliului nu am uh, auzit suficiente referitor la această amenințare. Aș fi vrut să aflu mai multe, pentru că Consiliul este una dintre instituțiile Uniunii Europene care ar trebui să protejeze și să apere uh, valorile esențiale ale Uniunii Europene. Același lucru este valabil și pentru Africa de Nord. Există acolo niște revoluții democratice. De aceea ar fi fost bine ca președinția să salute și să sprijine uh, țările în chestiune pe calea lor spre democratizare. Uh, pe de altă parte, am uh, observat doar teama față de imigranți. Vai, ce să ne facem cu fluxul acesta de imigranți care vin din zona mediteraneană și ce să facem împotriva lor. Eu cred că ne-am concentrat pe un domeniu, pe o zonă greșită. Ar fi fost mai bine să existe acțiuni progresive um, din partea Consiliului și Comisiei, uh, ideea de a-i ajuta pe migranți de a prelua o parte din ei. Pentru că au fost vorba de 200 de persoane relocate din Malta. Până la urmă nu este așa un mare efort de solidaritate și cred că s-a ajuns până la urmă la acest lucru. Nu a fost vorba de um, readmisie. Există în continuare um, persoane din uh, Tunisia sau Africa subsahariană care vin către noi și nu facem nimic. Și sunt oarecum îngrijorată și cred că Comisia, și știu că Comisia a făcut niște uh, propuneri, însă acestea nu s-au bucurat de sprijinul statelor membre. Poate că ați fost dumneavoastră împotriva celorlalte state membre, însă ar fi fost interesant să ne spuneți care sunt experiențele dumneavoastră și ce ați făcut pentru a apăra Schengenul ca o valoare esențială a Uniunii Europene, precum și solidaritatea în contextul Revoluției uh, din Africa de Nord. Vă mulțumesc! Din partea GUE, domnul Tavaris. Mulțumesc, domnule președinte. noi uh, ne preocupăm de niște zone în care avem leadership-ul. Vorbim aici despre coordonare și de dezvoltarea de noi idei sau de reacția la anumite evenimente. Și din concluziile pe care le-am auzit, aș spune mai degrabă că Ungaria nu a fost lider în niciunul dintre domeniile de care ne ocupăm noi. Sigur, a fost o perioadă dificilă. Este greu să fii lider în domeniul drepturilor uh, umane în Ungaria și va fi foarte dificil și pe viitor. Și dacă este să privim ce s-a întâmplat în ultima vreme cu Constituția și cu uh, legea mass media, uh, Ungaria s-a confruntat cu multe probleme. Schengen, al doilea pilon tangibil pentru cetățenii europeni uh, este de asemenea un subiect foarte important. A, au existat uh, dezacorduri interne pe marginea acestui subiect și Ungaria nu a reușit cu adevărat să gestioneze aceste divergențe dintre Franța și Danemarca, de exemplu sau în ce privește reacția la evenimente. A existat această criză spontană din uh, Africa de Nord și nu a existat niciun fel de răspuns la aceasta. Iar uh, marile provocări care, cu care a trebuit să se confrunte, cărora a trebuit să le facă față Ungaria, la acesta nu s-a răspuns în mod corespunzător și nu au fost aduse, nu au fost înaintate nici idei noi. Deci, după ce s-a făcut multă presiune pentru a înainta idei noi privind refugiații, Ungaria a venit cu o propunere. Parlamentul a trebuit să aștepte un interval bun de timp pentru a se bucura de această propunere. Am întrebat uh, președinția belgiană și alta președinție. Până la urmă um, s-a venit cu o propunere, Parlamentul a venit cu o contrapropunere. Până una alta nu am primit încă niciun răspuns de la președinția maghiară și poate că domnii ministri ne-ar putea oferi acum un răspuns. Voi conchide pentru că timpul este foarte scurt, nu avem mult timp la dispoziție, însă cred că dezbaterea va fi facilitată legată de faptul că um, suntem cu toții prezenți aici. Eu nu aș vrea să fiu implicat pentru că nu pot să evaluez ce, ce s-a întâmplat sub președinția maghiară. Vă mulțumesc. Domnul Șogor reprezintă PPE-ul. De aceea am dat primul cuvântul însă, și este mai mult decât liber să-și folosească timpul așa cum dorește deci, PPE-ului i s-a acordat prima dată cuvântul pentru că domnul Șogor îl reprezintă. Acum vom auzi prima rundă de reacții din partea celor doi miniștri, primele răspunsuri. Întâi domnul Navracis, ministrul justiției. Moares. Moares Vă mulțumesc. La întrebarea domnului Moraes, în ceea ce privește ordinul de protecție, da, acesta a fost un obiectiv foarte important pentru noi și am dorit să înregistrăm progrese. Președinția trilaterală Spania, Belgia și Ungaria a abordat prioritar această temă. La începutul președinției maghiare, acest dosar a, ajunsese la un punct uh, foarte uh, dificil. Și am încercat să inițiem progresul, să facem pași înainte, însă a trebuit să așteptăm să vedem care va fi propunerea comisiei. Comisia a pe 13 martie ne-a înaintat pachetul uh, cuprinzător și în prima parte a fost vorba despre uh, pachetul referitor la protecția victimelor în procedurile penale, baza a fost, uh, de fapt, o propunere care fusese prelucrată sub președinție spaniolă, iar în al doilea domeniu, în domeniul civil, Comisia a venit cu câteva propuneri, de asemenea. Nu ne-a fost cât se poate declar că vom uh, avea parte de un progres uh, spectaculos numai dacă vom reuși să acceptăm să că aceste două părți, drept civil și drept penal, trebuie tratate separat. Cele mai multe state membre erau însă de părerea că cele două domenii uh, sunt atât de puternic intraconectate încât trebuie să fie tratate în comun o consecință a acestui lucru a fost că nu am înaintat și nu am înregistrat progrese decât foarte încet. Sigur, acest punct dificil este deja undeva în urma noastră, însă Polonia trebuie să continue pe această direcție. Doamnei Renate Weber doresc să-i răspund următorul lucru. Um, hărțuirea sexuală și exploatarea sexuală a copiilor, precum și uh, combaterea abuzului sexual și lupta împotriva abuzului sexual uh, a minorilor, um, dorește să fie eliminată din această directivă și să fie adoptată o nouă directivă. Noi am uh, lucrat foarte repede, am avut șase întâlniri uh, în context de trialog. A fost uh, atribuția noastră și ne-am îndeplinit-o în ceea ce privește acest dosar și mai există două alte calupuri de întrebări la care a, trebuie să lucrăm în continuare pe parcursul trialogului. În primul rând vorbim despre eliminarea site-urilor pornografice și a doua întrebare se referă la grooming. Aici, uh, în această zonă, nu am putut să mergem suficient de departe la trialogul nostru, însă am pornit de la premiza că Consiliul a făcut uh, niște mărturisiri foarte clare și afirmații clare referitor la punctele de vedere exprimate inițial. De aceea vă rog să ne ajutați, astfel încât uh, să îi putem convinge pe toți colegii că flexibilitatea este foarte importantă în această zonă, flexibilitate și din partea Parlamentului. În ceea ce privește uh, non-discriminarea și tratamentul egal, doamna Weber s-a referit și la aceste aspecte. Acestea nu țin de domeniul de competență al uh, Consiliului uh, nostru, deci nu vă pot răspunde eu la această întrebare, nu vă pot spune care este stadiul lucrurilor. Însă, uh, Domnul Pinter va putea face acest lucru. să szépen. általánosságban talán a... Mulțumesc, domnule președinte. Poate aș putea face o remarcă generală pentru toate întrebările. Președinția maghiară nu ar fi oferit uh, uh, un statut de lider. Aș vrea să vă dau însă câteva cifre. Uh, avem 25 de concluzii ale Consiliului, 12 decizii, un regulament care a fost implementat în locul unei directive. Și dacă tragem concluziile în urma acestor um, cifre, ne dăm seama că am luat destule măsuri și decizii și am acordat destulă atenție acestor lucruri și am fost foarte aproape de a adopta și directiva referitoare la decizia de la Prum. Iar în cadrul Frontex au rămas doar trei chestiuni asupra cărora n-am ajuns încă la un acord. Dacă vorbim, de exemplu, de sectorul transporturilor, acesta tocmai a fost aprobat și există un singur lucru important care a mai rămas în legătură cu imigrația ilegală. Dacă ținem cont de toate aceste lucruri, cred că am putea spune că am făcut progrese în ultimele șase luni. Domnul Moraes m-a întrebat în legătură cu pachetul azilului și termenul limită 2012. Într-adevăr, are dreptate. E nevoie de eforturi deosebite pentru a putea încheia acest pachet în conformitate cu termenul stabilit în pachetul de la Stockholm. Însă vreau să vă spun încă o dată că această directivă a statutului reședinței permanențe a fost deja adoptată, iar directiva calificărilor, după foarte multe uh, eforturi și o muncă susținută, am, probabil vom reuși să ajungem la un acord săptămâna viitoare. în acest domeniu ne-am uitat și la directiva asupra primirii. Am lansat negocierile pe 9 iunie și aceasta va fi prezentată Consiliului doar la începutul lui iulie. Iar regulamentul Eurodac este foarte important. Doamna Weber a făcut referință și la acesta. De fapt, 26 de state membre ar fi dorit să se rezolve această chestiune. Aceasta ar permite autorităților de anchetă penală să își clarifice situația. Și sperăm să se rezolve într-adevăr pe viitor. Ați vorbit și despre dosarul de relocare. În introducerea pe care am făcut-o la Comisia Libe, am spus că vom ajunge la compromisuri între părțile implicate. Și dacă ne uităm la pachetul azil, Cred că acolo am făcut progrese deosebite, am încheiat mai multe dosare și continuăm lucrările la dosarele care încă n-au fost încheiate. Pentru doamna Weber, aș vrea să vă spun că în ceea ce privește zona Schengen, dumneavoastră ați uh, prezentat această chestiune, nu cred că ar fi existat o adevărată criză la nivelul Consiliului. Vorbim aici de cea mai mare reușită pe care am avut-o pentru cetățenii europeni, deci nu cred că această reușită era primejduită. Nu, cred că am reușit până la urmă să oferim un răspuns adecvat chestiunilor care au apărut și nu ni s-a părut uh, că ar fi apărut vreun obstacol deosebit în calea libertății de circulație sau în calea securității cetățenilor. La Consiliu am adoptat recomandările și concluziile Consiliului, ceea ce înseamnă că în septembrie problema uh, datei de aderare a României și Bulgariei la zona Schengen va fi în sfârșit hotărâtă. Aceasta înseamnă că și acest dosar va fi probabil clarificat și aceasta reprezintă un progres deosebit. Pentru doamna Keller, în ceea ce privește zona Schengen, noi ne menținem pe poziții la Consiliu nu am dat înapoi nicio clipă, iar în ceea ce privește Africa de Nord, n-a existat nicio victimă din partea UE. Am reușit să evacuăm cetățenii noștri din uh, Libia și în legătură cu evenimentele care au avut loc acolo, reprezentanții miniștrilor de afaceri externe și ministrii de afaceri externe și doamna Malstrom au călătorit în regiune și eu unul m-am deplasat până în Malta pentru a vedea care este situația refugiaților. Deci, într-adevăr, am avut misiuni la fața locului. Iar în ceea ce privește centrele de monitorizare și informațiile primite de acolo, putem uh, vedea că nici în acest caz n-au existat întârzieri în niciun fel. Am reușit să lansăm proiectele noastre imediat atunci când am avut nevoie. Deci nu cred că au existat probleme deosebite care să fi fost create pentru cetățenii europeni. Să nu uităm și acel fond de 100 de milioane de euro care a fost uh, făcut disponibil cu ajutorul statelor membre și care a reușit să, bună cap, să pună capăt acelui flux migratoriu deosebit de puternic. În ceea ce privește evenimentele din Africa, cred că nu Consiliul JAI se ocupă de acest lucru, dar oricum Consiliul va lua deciziile necesare în acest sens. Și n-ar trebui să uităm un alt lucru. Au existat 1014 refugiați care au fost preluați din Malta, nu doar 200. Am verificat această cifră, deci într-adevăr a existat o mobilizare și o dovadă a solidarității europene. A spus de asemenea în legătură cu regulamentul Dublin și că acesta n-ar fi fost aplicat. Pentru domnul Tavares, Într-adevăr, nimănui nu-i place să îi se atragă atenția asupra eșecurilor. Acesta este un principiu general valabil pentru toată lumea, pentru toți cei de aici din sală. Tocmai de aceea ne-am centrat asupra rezultatelor pe care le-am obținut și nu asupra eșecurilor. Însă, n-au existat conflicte majore în cadrul Consiliului. Aș vrea de aceea să mulțumesc Parlamentului pentru susținerea sa și pot să vă spun că am încercat pe cât posibil să răspund la toate întrebările care mi-au fost adresate. Mulțumesc! Mulțumesc, domnilor miniștri! Aș vrea să-i informez pe domnii miniștri care reprezintă președinția europeană că Ordinul de Protecție Europeană a fost discutat uh, această dimineață nu doar la Comisia Libe, ci și la Comisia FEM, unde exista o ședință comună Libe-FEM. Și mi s-a recomandat din partea membrilor din partea ambelor comisii să adresăm o scrisoare președinției maghiare și de asemenea președințiilor viitoare a președinției poloneze pentru a vedea care este situația actuală și pentru a sublinia importanța acordată acestei chestiuni atât de relevante, care este esențială pentru cele două comisii din Parlament. Acesta era un mesaj clar pe care doream să-l trimitem, angajamentul nostru pentru a asigura protecția victimelor și protejarea lor împotriva violenței pe motive de sex. Cu această remarcă aș vrea să trecem la a doua rundă a întrebărilor. Vom începe cu domnul Șogor, care vrea să ia din nou cuvântul, poate pentru a răspunde comentariului făcut anterior. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să încep în maghiară. Mai devreme n-am vorbit prea mult din partea PP-ului, vroiam doar să mulțumesc ministrilor din partea președinției maghiare pentru că au fost prezenți uh, în legătură cu dezbaterile pe care le-am avut, în legătură cu legea mass media și așa mai departe. Și acum am să răspund în engleză întrebării care a fost pusă. Uh, domnul Busutil nu este aici prezent pentru că participă la dezbaterea de la IMCO și cum dânsul nu este prezent uh, îl reprezint eu aici. De altfel, nu sunt singurul reprezentant, mai avem trei reprezentanți în sală și am ascultat uh, discursul dumneavoastră. Însă vreau să-mi cer scuze pentru că domnul Lenciu mi-a transmis uh, o întrebare uh, de două ori pe care vreau să o pun. Președinția română în 2019 va prezida, o să le pun întrebări în limba română, dar mi-am permis să o pun în limba mea maternă maghiară. Deci, în numele PPE-ului, cred că pot să vorbesc și în germană, dacă trebuie. Vă mulțumesc. Thank you. That's all. Thank you. Thank you. I mean, Mr. Sogor, no member of this Mulțumim, domnule Sogor. Niciun membru al acestui Parlament nu trebuie să se justifice, nu trebuie să spună de ce folosește o limbă sau alta. Sunteți mai mult decât uh, liber să folosiți orice limbă doriți atunci când luați cuvântul pentru a vă face declarațiile în numele grupului sau în nume personal. Mulțumesc, doamnă Gonț, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, și eu am să vorbesc în maghiară. Aș vrea să mulțumesc pentru declarațiile pe care le-ați făcut în această dupămasă. S-a spus foarte mult despre spațiul Schengen, care este una dintre principalele provocări cu care s-a confruntat președinția maghiară. Și mă bucur că Bulgaria și România se vor alătura acestui spațiu Schengen. Știu că există foarte multe așteptări în acest sens și mă bucur că lucrurile au avansat. Am însă o întrebare suplimentară pentru dumneavoastră. Guvernul maghiar a oferit asistență solicitanților de azil și vreau să știu dacă Ungaria a preluat refugiați sau imigranți. Această chestiune a apărut au existat foarte multe persoane care au ajuns în Malta și în Lampedusa și 200 de persoane au fost preluate de alte țări. Acesta pare a fi un număr foarte mic de persoane și mă întreb care a fost rolul Ungariei, dacă a fost unul proactiv sau dacă doar a oferit uh, asistență. Pentru domnul Navracici, ce se întâmplă cu directiva orizontală împotriva discriminării? Parlamentul a cerut să se facă ceva în acest sens și se pare că la Consiliu acest lucru nu mai este discutat și uh, strategia pentru rom, într-adevăr, este una dintre prioritățile președinției maghiare. O a doua întrebare, nu pot să nu vă întreb în legătură cu Constituția ungară, pentru că se vede în concluziile Consiliului în legătură cu drepturile fundamentale. Uniunea Europeană este o comunitate a valorilor și de aceea vreau să vă întreb dacă Ungaria n-ar trebui să fie un exemplu în acest sens de aceea vreau să vă pun această întrebare, domnule ministru. Dumneavoastră sunteți viceprim-ministru și ministru al justiției, deci cred că aveți o responsabilitate esențială în acest sens pentru a asigura calitatea legislației adoptate și să existe un mecanism de consultare înaintea adoptării unei astfel de legislații atât de importante. Trebuie să asigurăm statul de drept, Trebuie să asigurăm drepturile cetățenilor. Bineînțeles, nu vreau să intru aici în detaliu pentru că mai avem doar câteva minute la dispoziție pentru dezbatere, însă, trecând dincolo de rezultatele importante pe care cred că toată lumea le recunoaște, vreau să vă întreb ce ați făcut dumneavoastră, de exemplu, în legătură cu rezoluția asupra legii mass media, va exista o a doua rezoluție aici la Parlamentul European spre sfârșitul președinției dumneavoastră și cred că acesta a fost un factor determinant în ceea ce privește atitudinea președinției maghiare în acest timp. Vreau să vă întreb dacă guvernul ungar a fost implicat în această redactare a Constituției. Doamna Wikström, Mulțumesc. Aș vrea și eu să vorbesc despre sistemul european de azil și despre Constituție. Într-adevăr, acest lucru va veni în curând înainte de sfârșitul anului 2012. Eu sunt raportorul pentru regulamentul Dublin 2 și aveam așteptări foarte mari din partea președinției maghiare. Mă așteptam ca dumneavoastră să deblocați situația la Consiliu pentru a putea merge mai departe cu Dublin 2, pentru că aceasta este o adevărată uh, și raspinării pentru sistemul de azil european. Și atunci m-ar interesa să știu care este părerea dumneavoastră. Dacă sunteți mulțumiți, dacă sunteți satisfăcut, satisfăcuți cu progresele înregistrate la pachetul azil sau nu. Și aș vrea să știu care este impactul noii proceduri asupra primirii a imigranților și care este cursul dezbaterilor de la Consiliu. Acum, pentru că vă apropiază sfârșitul președinției, poate ne-ați putea dezvălui câteva elemente, dacă ne putem pune speranța în președinția viitoare pentru a putea debloca această situație în curând, pentru a putea, în sfârșit, intra în uh, discuții trilaterale sau nu. Vă mulțumesc. Doamna Zipel. Then, Madame Guillaume. Nu trebuie să intervină. Nu, atunci, doamna Guillaume, <clears throat> mulțumesc. Ați uh, vorbit de mai multe <clears throat> uh, progrese pe pachetul azil, ați vorbit despre progrese, ați citat anumite texte și când uh, măsurăm aceste progrese pe o scară, trebuie să ținem cont, nu așa, de distanța dintre trepte. Nu comentez uh, progresele pe care le-ați semnalat. Am luat act uh, și vom vedea dacă, într-adevăr, uh, definiția familiei va apărea într-un termen rezonabil. Ați vorbit și despre Uh, încheierea pachetului uh, azil până în 2012. Cred că parlamentarii, raportorii care au vorbit despre diverse uh, texte sunt deosebit de <clears throat> dedicați chestiunilor care duc la progres. Sunt foarte multe probleme cu procedurile de primire și de acordare a azilului. Uh, Există în continuare discuții și foarte multe uh, cazuri de respingere a cererilor de azil. Sunteți optimist, noastră? Puteți să-mi dați în notă de optimism în această uh, problemă? Mulțumesc, doamna Lefford. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că președinția ungară s-a confruntat cu o perioadă foarte dificilă la Consiliul Justiției și Afaceri Interne. Sigur, acolo lucrurile nu sunt niciodată ușoare, dar volumul de lucru a crescut uh, foarte mult în ultima vreme și a fost evident foarte greu cu această, uh, această presiune migraționistă și cu dosarul uh, Schengen în special. Însă Eu cred că lucrurile au fost uh, cu atât mai uh, mult îngreunate pentru președinția maghiară de ceea ce s-a petrecut la Budapesta în acest interval. Nu vreau să comentez. <clears throat> mă îndoiesc că Um, ați ales un moment foarte bun pentru această lege a mass media și pentru modificarea Constituției. Aceste gesturi nu v-au adus uh, într-o poziție foarte favorabilă pentru a conduce Consiliul Justiției și Afaceri Interne. Sigur că orice președinție își uh, organizează uh, activitatea acum uh, crede de cuvință și ați avut uh, dificultăți deosebite. Cred că este corect să spunem. Am lucrat împreună cu doamna Sipel și uh, cred că cred că dosarul poate fi închis destul de rapid poate nu până la sfârșitul uh, președinției maghiare, dar foarte curând. Da, poate că sunt câteva opinii diferite și în ceea ce privește abuzurile sexuale împotriva copiilor, dosarul Schengen și așa mai departe, unde s-au făcut ceva mișcări, nu știu dacă sunt progrese, și e păcat că nu s-a luat nicio decizie legătură cu accesul României și Bulgariei la spațiul Schengen. Sunt sigur că ați făcut tot ce ați putut, pentru că acum acest dosar riscă să se amestece cu uh, noul exercițiu de evaluare Schengen, ceea ce probabil că va complica evaluarea la care vor fi supuse cele două țări. pentru că ele eh, deja, România și Bulgaria, deja au fost uh, evaluate și s-a constatat că uh, îndeplinesc condițiile pentru aderare. Aveți dreptate în legătură cu uh, accesul la uh, informațiile din baza de date Euro. Dacă vă dau dreptate, aici aveți, uh, aici uh, cred că problema este foarte spinos. Mulțumesc și, așa cum spuneam, la 4 și jumătate avem programate voturi, de aceea vreau să amintesc tuturor membrilor că au nevoie de cartelele de vot și dacă nu ar trebui să voteze cineva pentru ei. Avem această uh, a doua uh, rundă de comentarii din partea parlamentarilor și acum dau cuvântul domnilor miniștri. Mai dorește cineva să pună o întrebare? Nu am uh, observat. Deci vă rog, vă dau cuvântul, dar foarte pe scurt, astfel încât uh, ultimele 5 minute să le acordăm ministrilor. Da, primul vorbitor a menționat Carta Drepturilor Fundamentale și punerea în aplicare. Ceea ce s-a omis din dezbatere este potențialul conflict dintre drepturile în conflict sau în competiție din Carta Drepturilor Omului sau dintre uh, drepturile din Carte și drepturile din Convenția uh, Consiliului Europei. În ceea ce privește religiile, se pare că unele sunt mai egale decât altele. Am văzut exemple în Marea Britanie de uh, medici, de exemplu, care au fost uh, sancționați pentru apartenența lor religioasă, angajați care sunt sancționați pentru uh, purtarea la vedere a unor simboluri religioase, în timp ce alte simboluri religioase sunt permise. Poate că ar trebui să facem o listă de uh, simboluri care pot fi sau nu purtate și în funcție de credință și de limbă. Cred că ar trebui exprimat foarte clar felul în care pot veni în uh, contradicție drepturile fundamentale. Dreptul de exprimare, dreptul de uh, Suntem, uh, suntem cu toții aici uh, politicieni și vorbim uh, limbi diferite, dar prefer să uh, îndur acest lucru atâta vreme cât pot să răspund, decât să uh, îmi bag pumnul în gură celor care nu sunt de acord cu mine. Trebuie ca publicul să poată face diferența între critica rezonabilă și cea necorespunzătoare. Mulțumesc, domnule Bruns. Acum avem 5 minute la dispoziție pentru ca domnii miniștri să răspundă. Domnul Navracici primul. Úr, nekem talán kevesebb idő is elég lesz. Uh, Mulțumesc, uh, domnule președinte. Nu o să dureze 5 minute. O să vorbesc despre directiva orizontală antidiscriminare. Știm că e o problemă foarte importantă, dar în ceea ce privește arhitectura Consiliului, uh, nu ține de noi, de JAI, ci de EBSCO. Uh, în ceea ce privește starea negocierilor, nu vă pot pune la curent cu ceea ce se întâmplă cu Constituția noastră. A existat o, un comentariu aici. Sigur că a fost o dezbatere majoră în legătură cu legea presei. Ea este de șase luni în vigoare în uh, Ungaria și sunt de acord că pe baza experienței din aceste șase luni, temerile exprimate în decembrie, în ianuarie, în legătură cu această lege mass media au fost nefondate, pentru că avem libertate de exprimare în uh, Ungaria și cred că toate aceste temeri au fost nefondate, rămân nefondate pe viitor. În ceea ce privește alegerea momentului cel mai potrivit, uh, cei care n-au înțeles sau nu au fost de acord cu uh, Constituția noastră, oricum n-ar fi fost de acord, indiferent când am fi aprobat-o nu cred că această problemă e atât de importantă. Problema e dacă Constituția este bună sau nu. Dar nu dacă ar fi trebuit adoptată la un moment sau altul. Nu putem să discutăm despre adoptarea unei noi Constituții atunci când ne permite o mm, împrejurare politică favorabilă, ci atunci când avem o majoritate politică confortabilă. Da, există conflicte între drepturile fundamentale la nivelul Uniunii. Aceste drepturi uh, avem um, posibilitatea de a instituționaliza aceste drepturi. Există state membre cu tradiție democratică mai îndelungată și drept uh, rezultat nu apreciază progresele înregistrate, dar Uh, statele care în ultimii 20 și ceva de ani și-au câștigat independența de sub uh, regimuri totalitare sau de, de sub ocupații străine, faptul că există mecanisme de protecție a drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană este foarte important și credem că Carta își va uh, îndeplini funcțiunile și pe viitor în uh, conformitate cu sistemele legislative naționale. Dau acum cuvântul domnului Pinter. Uh, vreau să vă aduc uh, aminte că domnii miniștri și musafirii noștri ar trebui să păstrăm tăcerea pentru a asculta. Mulțumesc. Voi încerca să trec uh, telegrafic în revistă întrebările. Kinga Gonț, în primul rând, aș vrea să clarificăm ceva nu au existat 200 de oameni, ci 1014 oameni uh, relocați din Malta. 174 au fost uh, returnați în Ciad, care este în Africa. Um, înainte de asta, în jur de 5.000 de oameni s-au refugiat în Malta și nicio președinție anterioară nu a reușit să reducă uh, presiunea emigraționistă asupra Maltei. E pentru prima dată când am reușit să reducem această presiune asupra Maltei, reușind să mutăm 1014 persoane. Cred că asta reprezintă un ajutor substanțial. Doamnei Nickstrom, cred că Deodată nu avem de a face cu o uh, împotmolire în legătură cu Dublin 2, ci uh, mai degrabă e un punct uh, mort, dat fiind această, dată fiind această presiune migraționistă foarte mare în Grecia, Italia, Malta, Cipru, trebuie aduse, bineînțeles, modificări la regulamentul Dublin și am spus asta în mai multe ocazii vorbați și despre directiva privind procedurile de azil. Am avut speranțe foarte uh, mari și noi în această direcție. S-a luat o singură decizie în legătură cu directiva calificări, iar dacă vorbim despre biroul pentru sprijinul uh, azilanților, acest birou a devenit a devenit funcțional pe 19 iunie. 26 de state membre au fost de acord și acest lucru uh, trebuie să reprezinte ceva. Reprezintă o, uh, o cerință autentică de uh, acțiune. Pentru că e vorba nu numai de siguranța Parlamentului sau a Comisiei, ci de siguranța viitorului nostru. Termenul de 2012, eu sper că este încă uh, tangibil. Încă suntem în 2011 și dacă continuăm să facem progrese în același ritm uh, pentru următoarele șase luni, va fi posibil să atingem acest obiectiv. E adevărat că trăim uh, vremuri dificile și e foarte greu să ne dăm seama care sunt uh, limitele punerii în aplicare, dat uh, în legătură cu Schengen. Nu putem uh, o porni de la zero din nou. În ceea ce privește România și Bulgaria, concluziile Consiliului adoptate deja au fost făcute publice. Nu vom impune noi condiții asupra acestor țări. Deci asta a fost uh, pe scurt ce am vrut să spun. Dați-mi voie să vă mulțumesc încă o dată pentru sprijin și cooperare pe parcursul președinției. Mulțumim uh, ambilor miniștri, domnul Navracic și domnul Pinter, pentru activitatea lor de-a lungul acestor uh, șase luni. Le urăm succes și mulțumim la sfârșitul președinției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 Dear colleagues, Dragi colegi, please take your seats. Vă rog să vă așezați la locurile voastre. Ar fi bine să respectăm timpul. Votul a fost anunțat pentru ora 16.30. Foarte mulți membri au și alte angajamente, așa încât ar trebui să ne străduim să respectăm timpul alocat. Hello? Again, again, colleagues, I... Dragi colegi, încă o dată vă amintesc cât de important este să aveți cardurile pregătite pentru a putea să începem votul. Este toată lumea pregătită pentru vot cu cartela de vot? Nimeni nu are nicio problemă? Ba da, dumneavoastră. Domnule președinte, este scandalos. Raportorul nu are cartela de vot, dar am trimis pe cineva să mi-o trimită, să mă aducă așa încât uh, o voi primi în curând. Da, deci ați putut face ceva, ați procedat în consecință. Foarte bine. Minute. Vom aștepta așadar un minut. Înțelegem că sosește cartela de vot, da? Va sosi cât de curând. Mrs. Hautala? Doamnă Hautala, sosește? Domnule președinte, îmi este foarte rușine să vă spun acest lucru, dar cred că durează cel puțin 6-7 minute până sosește cartela mea de vot, de aceea nu cred că ar trebui să pierdem atâta timp. Poate îmi permiteți să votez prin ridicarea mâinii. Sigur, pentru primele voturi uh, vă vom uh, lua în considerare uh, calculând mâna ridicată de dumneavoastră. Oh. We should be getting started. We have... Așadar, haideți să începem. Dacă nu greșesc, avem 5 voturi electronice prin care trebuie să trecem. Punctul numărul 12, 13, 14 și 16. Primul uh, vot se referă la raportul anual privind accesul public la documente adoptarea proiectului de raport, iar raportarea este colega noastră, doamna Hautala. Punctul 13, acordul între Uniunea Europeană și Australia. Nu, nu, acest punct a fost eliminat, deci nu mai avem și punctul 13. <laughs> Punctul 14. Politica UE de combatere a terorismului, principalele realizări și viitoarele provocări. O avem pe raportoare, doamna Sofia Intveld. Este vorba despre adoptarea proiectului de raport. Punctul 15. O abordare globală a protecției datelor cu caracter personal în Uniunea Europeană. Raportor domnul Axel Foss. Și aici este vorba tot despre adoptarea proiectului de raport și punctul numărul 16, Agenția pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție adoptarea proiectului de raport, raportor uh, domnul Carlos Coelho. Dacă sunteți de acord, propun să începem cu punctul 12. Da, doamna Hautala, da, domnule Diaz de Mera? Mulțumesc, domnule președinte. Dacă am înțeles bine, Ați spus că raportul doamnei Intveld nu îl vom vota astăzi, așa este? Da. Așa cum vedeți pe ordinea de zi, pe care o am aici în față, la punctul 13, inclus inițial în ordinea de zi, acordul UE și Australia privind registrul de nume al pasagerilor, acest punct a fost eliminat. Era un proiect de raport și acest punct 13 a fost eliminat, deci nu vom trece la vot. Punctul 14 însă, unde doamna Involt este de asemenea raportoare, a rămas în picioare. Vă mulțumesc pentru clarificare, domnule președinte. So, we are... Așadar, începem cu punctul numărul 12, raportul privind accesul public la documente. Raportoare este doamna Heidi Hautala. Numărăm votul doamnei Hautala prin uh, ridicarea mâinii pentru că nu a primit încă cartela de vot. Și începem. Amendamentul 18. Două părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm. Verificăm. Pentru aceasta avem cartela de vot. Votul este deschis. Votul este deschis. A votat toată lumea, votul este închis. 25 uh, împotrivă, 21 pentru, să respinge. Partea a doua. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 19. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 20. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm. Să verificăm. Verificăm la amendamentul 21. Votăm. Votul este deschis. Votul închis. 25 uh, pentru 22 împotrivă se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 4. Nu, nu, îmi cer scuze. 28 uh, supraviețuiește. Deci cine este pentru 28? <laughs> Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 29. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Verificăm la amendamentul 29. Vot electronic. Votul este deschis. Votul este închis. 24 pentru, 22 împotrivă, se adoptă. 30 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge. 31 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 32 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 33. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 37 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 35. A, și 35. 34, 36 sunt adoptate. Da? Deci 35. 35 trebuie votat. 35 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la 41. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 43. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 45 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 46 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul, nu, compromisul 6. Pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 51. Pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 52. Pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 53. Pentru. Împotrivă, abțineri se respinge. Verificăm, verificăm amendamentul 53, vot electronic, votul este deschis. Votul este închis. Da, să respinge. 54. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Com nu. Amendamentul 60. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 61. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 62. Cu amendament oral din partea raportoarei. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la paragraful 26 cu amendament oral. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Compromisul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 65. Două părți. Vot pe părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Partea a doua. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Compromisul 10. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 69. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm electronic 69. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Îmi cer scuze. Se adoptă. Compromisul 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Șaptezeci unu. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 72 a fost retras. 73. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 74. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 78. Amendament oral din partea ALDE. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Vot pe părți la amendamentul 82. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm electronic. Prima parte de la amendamentul 82, vot electronic, votul este deschis. Votul este închis. 26 la 21 se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul 83 pentru împotrivă. Ah, îmi cer scuze, am sărit peste ceva și anume paragraful 39. Votăm paragraful 39 cu amendament oral din partea raportoarei pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum, paragraful 39, amendamentul 83. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 84. Vot pe părți cu amendament oral. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 85. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 86. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 87. Vot pe părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Acum, considerentele. Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 5, vot pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6, vot pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se respingem. Amendamentul 7, pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum considerentul H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 mi s-a transmis că am uh, omis acest amendament, așa încât <laughs> haideți să dăm înapoi amendamentul 37 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și acum votul final uh, pentru textul astfel modificat. Pentru. Nu, vot electronic, vot electronic, aveți dreptate. Votăm uh, prin vot electronic pentru textul astfel modificat. Votul este deschis. Și acum votul este închis. 47 la 2. Felicitări doamnei Heidi Hautala. Îi mulțumim pentru activitate. Și acum trecem la următorul vot. Și anume este vorba despre raportul doamnei Intveld. Doamna Intveld, domnule președinte, am o care, care ezitare. În calitate de raportor propun să amânăm votul uh, referitor la acest raport pentru că am negociat uh, compromisuri și am presupus că cu acest pachet de compromisuri uh, raportul va fi suficient de matur pentru a fi votat. Însă, la pre- întâlnirea pregătitoare, unul dintre grupuri um, și-a exprimat niște dubii, ei au impresia că nu pot sprijini compromisurile în forma actuală, de aceea, ținând cont de importanța acestui subiect, poate că ar fi mai bine să mai alocăm puțin timp și poate putem să ajungem cu pachetul uh, la o formă astfel încât să fie susținut de toată lumea. Cred că este foarte corect, spune domnul președinte, să considerăm favorabilă propunerea făcută doamne, de doamna Infeld în calitate de raportoare. Înțeleg că dacă nimeni nu face nicio obiecție, suntem uh, gata să urmăm sugestia care ne-a fost făcută. Domnule Busutil. Doar pentru a clarifica, domnule președinte, unul dintre grupurile uh, implicate se simte, simte că nu a fost suficient de consult, suficient consultat în ceea ce privește compromisurile prezentate. De aceea, noi suntem uh, de acord cu majoritatea compromisurile, însă multe dintre celelalte amendamente care au fost înaintate pe marginea acestui subiect foarte important uh, au fost ignorate, tocmai pentru ca negocierile să poată avea loc pe marginea compromisurilor. Noi uh, suntem de acord uh, cu amânarea, sperând însă că acest lucru va duce la o cooperare mai bună între raportoare și cel puțin grupul nostru. SND, domnule Moraes, doriți să adăugați ceva? Da, um, noi suntem de acord, suntem de acord cu amânarea. Bun. Sunteți de acord, uh, doamnă Weber sau domnul Kirkhope? Da, da, raportarea este din partea ALDE, deci sigur, suntem de acord. Domnul Kirkhope? Da, suntem de acord, însă ar fi bine să fim consultați în privința acestor lucruri și pentru că nu am fost, uh, sigur, aș tinde să spunem să continuăm, dar se pare că majoritatea este în favoarea acestei propuneri și sper, sper că această amânare va duce la mai mult consens. Însă, um, sigur, am rezerve în ce privește această amânare. Noi suntem uh, mulțumiți de coordonarea raportului, deci uh, ne supunem voinței sale și pentru că raportoarea a făcut această indicație, sprijinim amânarea votului. Și domnul Borghețiu, domnul Borghețiu, da, suntem și noi în favoarea amânării. Domnul Sergentini, pentru verzi. S-a, făcut, uh, s-a luat o decizie deja în favoarea amânării, vom fi de acord cu aceasta, însă a existat un compromis și eram dispuși să votăm, de aceea mă întreb ce va putea adăuga această amânare la text. Suntem uh, nerăbdători să vedem acest lucru, dar nu dorim să inițiem un nou proces îndelungat. Cred că sugestia a fost făcută um, suficient de corect și raționamentul uh, este clar, se dorește un progres mai mare pentru a asigura că este alocat suficient timp pentru consultări și pentru a se respecta liniile fiecărui grup parlamentar. Deci, cred că putem să avem un vot în cele mai bune condiții posibile. Doamna Infeld. Foarte pe scurt, pentru a vă răspunde, îmi cer scuze tuturor colegilor și uh, domnului Kirkhope. Am auzit ceea ce ați spus, dar vă rog să mă credeți, uh, nu asta dorisem inițial și nu aș fi propus această amânare dacă nu aș fi crezut că era cu adevărat necesară în acest moment al timpului. Cred că este un lucru nefericit că lucrurile au evoluat astfel, pentru că eu am negociat uh, de bună credință, sperând că se va ajunge la un compromis și la un consens și am încercat să ajungem la un rezultat bun. Însă, haideți să ne acordăm puțin mai mult timp. Este un raport de inițiativă, nu este legislație, deci poate putem să ajungem la un rezultat uh, care să beneficieze de sprijinul tuturor grupurilor. Bun, uh, ați auzit uh, părerea coordonatorilor, s-a luat decizia de a amâna. Domnul Dietevera, um, doriți să spuneți noastră ceva? Da? Aș vrea să mai adaug și eu ceva, domnule președinte. În primul rând, următorul lucru. Eu accept decizia grupului meu parlamentar. Sigur, da, mă supun acesteia. În ceea ce privește amânarea. Însă trebuie să spun cinstit ceea ce cred am înaintat 38 de amendamente la acest raport și nici măcar o dată nu am fost contactat de către raportoare, nu am fost consultant nici măcar o dată. Raportoarea nu m-a sunat nici măcar o dată pentru a uh, prelucra cele 38 de amendamente. Deci, uh, pe mine nu mă reprezintă niciun raportor uh, al grupului meu parlamentar. Eu am încredere în doamna Hopkins, uh, susțin deciziile sale, însă amendamentele mele vin din partea mea. Eu decid asupra lor. Eu le-am înaintat împreună cu domnul Luis de Grandes. Și în ceea ce privește aceste amendamente, noi suntem cei care decidem. De aceea ne-am fi bucurat, sau cel puțin eu personal m-aș fi bucurat dacă aș fi fost consultat în uh, ceea ce privește această chestiune, pentru a putea vedea unde ne situăm și la ce consens putem ajunge împreună. Însă până la ora 5 și 5, doamna Infeld nu a făcut niciun gest de a dori să înceapă vreo comunicare cu mine. Deci, respect decizia grupului meu parlamentar, însă trebuie să spun că nu este justificat uh, acest, nu este justificat această amânare. O tomada de Așa cum v-am spus, decizia a fost deja luată pentru că i-am ascultat pe coordonatori care reprezintă în mod legitim poziția diverselor grupuri politice. Însă am văzut că mai mult de o persoană a cerut să ia cuvântul, așa că ar fi bine să ascultăm și replica pe care acești membri doresc să o dea doamnei Invel și doamna Hankis, însă înainte aceasta doamna Jimenez Beseril. Mă scuzați, doamna Hankis. Întâi, doamna Jimenez Beseril. Foarte pe scurt, domnule președinte. Sunt absolut de acord cu domnul Diaz de Mera. Eu am prezentat 14 amendamente, toate se referă la victimele terorismului și pot să spun că mă ocup de foarte mulți ani de această problemă de problema victimelor terorismului și eu însă sunt o astfel de victimă și am primit doar niște compromisuri foarte mici care în niciun caz nu țineau cont de toate amendamentele pe care le prezentasem eu. Eu una am lucrat în cadrul uh, altor texte legislative, cum ar fi Ordinea de Protecție a Victimelor. De foarte mult timp negociem și cred că ar fi trebuit să se vorbească mai mult cu persoanele care au prezentat amendamentele și vreau să spun că și domnul Luis de Grandes și domnul Diaz de Mera, care au prezentat peste 40 de amendamente, nu au fost uh, tratați așa cum ar trebui și cred că nu ar trebui să amânăm acest vot. Doamna Hankis, doriți să luați cuvântul acum în calitate de raportor din umbră din partea PP-ului? Da, domnule președinte. Aș vrea să iau cuvântul în maghiară pentru că problema la dezbaterile anterioare era faptul că am utilizat engleză. Sper să, mă reuș- să reușesc să mă fac înțeleasă mai bine în maghiară. PPE-ul și eu însă, în calitate de raportor din umbră, am adoptat o abordare foarte bună. E adevărat că uh, pe culoare și în cadrul întâlnirilor pe care le-am avut până acum, poziția noastră era destul de clară. Poate am fost uh, prea polemică, însă în ceea ce mă privește și în ceea ce privește PPE-ul, vreau să spun că situația actuală a lucrurilor nu depinde de practici politice. Vorbim aici despre principii și nu ne putem îndepărta de aceste principii fără să pierdem propriile noastre valori. Sau, cu alte cuvinte, s-ar putea să continuăm dezbaterile pe marginea acestor chestiuni, însă, în ceea ce privește cele 19 voturi cheie din punctul de vedere a PP-ului, nu putem face nicio mișcare în privința lor. Nu putem trece peste acest lucru și pot să susțin amânarea votului, însă aș vrea să spun foarte clar că în ceea ce privește acele elemente cheie nu ne vom mișca niciun centimetru și nu vom accepta un compromis prost pentru noi. Am putea accepta amânarea votului, însă aceasta s-ar putea datora faptului că încercăm să ascundem lucrurile și vroiam să fiu sinceră până la capăt. Mulțumesc, spune președintele. Aici ne aflăm în timpul votului, să ne reamintim de acest lucru. Decizia a fost deja luată, toate grupurile politice, printr-un consens destul de larg, au fost de acord cu amânarea votului, deci cred că nu e momentul să redeschidem dezbaterea asupra conținutului. Am obținut acest moment de dezbatere tocmai pentru a avea un consens mai larg, însă cred că ar fi corect să auzim și ultimul cuvânt, înainte de a continua cu votul, din partea raportorului, doamna Intveld. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că este un moment nepotrivit, uh, din păcate. Vreau să elimin aici o neînțelegere pentru că am uh, avut consultări cu membrii spanioli, am trimis e mail în mod special pentru dumneavoastră și pot să vă spun că nu asistentul meu a scris aceste e mail ci eu singură le-am făcut, v-am făcut propuneri, deci să nu-mi spuneți că nu am luat legătura cu nimeni. În al doilea rând, sistemul la Parlament este acela care funcționează cu raportori din umbră. Toată lumea poate prezenta amendamente, însă dacă raportorul din umbră nu prezintă așa cum trebuie acele amendamente, atunci asta este, dar nu puteți să-mi reproșați mie acest lucru. E vorba de o problemă a app ului o problemă internă. Și, în ultimul rând, înțeleg să avem divergențe politice, însă dacă un grup știe că conținutul raportului nu este acceptabil, atunci nu văd de ce ne-am mai întâlnit să negociem compromisuri. Eu plec de la premiza că dacă negociem compromisuri, există dorința de a ajunge la susținerea totală, globală a raportului, pentru că altfel nu are rost să construim, să elaborăm compromisuri. Eu oricum vroiam ca toată lumea să participe la negocieri și îmi pare foarte rău că încercarea mea de a ajunge la toate grupurile a ajuns în această situație, să se creadă că eu nu am fost destul de inclusivă. Oricum, să încercăm să utilizăm timpul pe care îl avem la dispoziție, să vedem dacă putem ajunge la un rezultat acceptabil pentru toată lumea, dacă nu, va trebui să trecem la vot și atâta. Domnul Diaz de Mera, ați ascultat explicația raportorului. V-aș mulțumi dacă n-am redeschide acum discuția. Domnule președinte, în limba mea maternă, în limba lui Cervantes, a consulta înseamnă, din punct de vedere semantic, să dai ocazia opozantului să se pronunțe. Eu unul n-am fost consultat în acest sens, niciodată și nici domnul de Grandes. În orice caz, am putea spune că am fost informați de faptul că amendamentele noastre urmau să fie sintetizate în trei compromisuri care n-au fost dezbătute cu nimeni. Deci trei compromisuri la care s-a ajuns și care n au fost impuse, nu trei compromisuri negociate. Doamna Invelt nu poate să spună acest lucru, nu poate să afirme că a vorbit cu mine, pentru că niciodată nu a discutat cu mine pe marginea celor 38 de amendamente. Președintele, insist aici asupra faptului că n-ar trebui să redeschidem acum dezbaterea în legătură cu procedura, pentru că oricum depinde de ajungerea sau nu la un consens mai larg și decizia oricum a fost luată de amânarea votului, tocmai ca prin intermediul consultărilor să ajungem la un acord cât mai larg cu putință. Așa că, dacă sunteți de acord, vom trece la vot, la votul următor, pe ordinea de zi. Votul domnului Axel Voss e vorba de o abordare globală asupra protecției datelor personale în Uniunea Europeană. Acesta este dosarul pe care trebuie să-l votăm și vom începe votul imediat. Așa că trecem la amendamente și la procedura de vot. Amendamentul de compromis 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Un punct de ordine, domnul Busutil. Da, domnule președinte, nu știu dacă am putea avea un vot în bloc pentru toate amendamentele de compromis. Acceptați această propunere? Un vot în bloc pentru majoritatea amendamentelor de compromis, cu excepția, pentru că s-a propus această excepție, a amendamentului de compromis 9, 34 și 36. Am înțeles că aceasta este și poziția liberalilor și a verzilor. Sunteți de acord cu această propunere? Deci vot în bloc și 20 va fi inclus în această excepție. Mai dorește cineva să spună ceva? 18 și 20. Foarte bine. Atunci votăm în bloc amendamentele de compromis, așa cum s-a spus, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă toate cu excepția celor pe care le-am menționat mai devreme și pe care le vom vota acum. Amendamentul de compromis 9 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Compromisul 20, 18, mă scuzați, spune președintele, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 48 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 49 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 1 de la cultură pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul, sunt multe amendamente caduce, Amendamentul 53 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 2, I3, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. vedem care este valabil. Amendamentul 56 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar vom face o verificare electronică. S-a deschis votul pentru amendamentul 56. S-a închis votul. 27 pentru, 23 împotrivă, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 63 și 66, 63 și 66 identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 65 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 4. Amendamentul 4 de la ITRE pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 74 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 81 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 5 cultură pentru, E81 a fost retras, amendamentul 5 de la cultură pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5, jurii, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Șase de la jurii, vot pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte, a doua parte este caducă, spune președintele. Amendamentul 6, ITRE, pentru cea de-a doua frază, pentru... Amendamentul 6, de la ITRE, a doua parte, pentru... Împotrivă, abțineri, se respinge. 87 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 91 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge cu majoritate. 93 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 7 itre pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 15 imco pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 103 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 8 de la cultură pentru, împotrivă, abțineri, cred că se respinge. Să facem o verificare electronică? Nu. Amendamentul 9, ITRE. Facem o verificare la amendamentul 8 atunci, de la cultură. Verificare electronică, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se pare că avem un vot prea mult de la PPE. Cine este în plus? Dumneavoastră tocmai ați ajuns, poate dumneavoastră sunteți în plus la votul PPE. Foarte bine, Scoatem un vot de la PPE. Deci care este rezultatul? 22 pentru 29 împotrivă se respinge. Trecem la amendamentul 9 ITRE pentru împotrivă abțineri se respinge. 17 IMCO pentru împotrivă abțineri Cred că se respinge. Vom face o verificare electronică. Vă rog să ridicați mâinile când votăm, pentru că altfel nu putem face numărătoarea. Votăm, deci, cu vot electronic, amendamentul 17, IMCO. S-a închis votul. 22 la 26 se respinge. 113 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 116 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 117 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 10 jurii pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 10 itre pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 18 INCO pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 119 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 120 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 121 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 19. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 11 itre pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 19 IMCO, vot la a doua frază, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 126 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 12 cultură pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 12 itre pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică la amendamentul 12 de la ITRE. S-a deschis votul. S-a închis votul. 24 pentru, 22 împotrivă. Se adoptă. Douăzeci IMCO, textul rămas. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. 13. Cultură pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 21. IMCO pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 13. Jurii pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Avem un vot pe părți sau nu? Să vedem unde trecem mai departe. 22 IMCO, prima parte. La pagina 16, ca să fie mai clar. Toate celelalte sunt caduce până la amendamentul 22, IMCO, prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte, pentru. Împotrivă. Cred că se respinge. A doua parte. 136 pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 138 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 15 cultură pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 15 jurii pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 15 itre pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 23 imco pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 142 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 146 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică la amendamentul 146. S-a deschis votul. S-a închis votul. 28 la 22 se adoptă. 147 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 151 pentru, Stavros ar trebui să voteze amendamentul tău, nu? Se adoptă. 152 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 154, nu, spune președintele, mă scuzați, 18 jurii, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 155 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 19 itre, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 jurii, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 28, o, amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 itră, cine pentru? Douăzeci și unu itră. Pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 29 imco. Pentru împotriva, abțineri, se respinge. 22 <clears throat> itre, a doua parte, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 30 încă, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 23 itre, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Treizeci și trăimco. Pentru. Împotriva abțineri. Se respinge. 25 litre. Pentru. Împotriva abțineri. Se respinge. 26 jurii pentru împotriva abțineri Cred că se respinge, dar haideți să verificăm electronic. 26 juri. Votul este deschis. Închidem votul. 28 la 22 se adoptă. 26 itre pentru împotrivă abțineri se respinge. 34 imco pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 27 itre pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 28 itre pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 38 imco pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 40 imco pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 41 IMCO pentru, împotriva abțineri se respinge și cred că 42 IMCO pentru, împotriva abțineri se respinge. Acum trimiteri și considerente. Verificăm 42 INCO. Deschidem votul pentru 42 INCO. Verificăm acum. Votați. 35 la 15 este, se adoptă, mă iertați, este problema cu ridicatul mâinilor. Câteodată e greu de spus. Acum trimiterile și considerentele. Amendamentul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 1 INCO pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 12 da, 12 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 15 pentru împotriva abțineri se respinge. avut 17 vot pe părți, prima parte pentru împotriva abțineri se adoptă, partea a doua pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 18 pentru împotriva abțineri se adoptă amendamentul Caut acum. 27 pentru împotrivă abțineri. Cred că e, se respinge de data asta. Putem verifica pe care electronică? Nu, nu mai verificăm, se respinge. Acum treizeci și doi. pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Treizeci trei, amendamentul 33. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 36 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 39 pentru împotriva, abțineri, se respinge. Singurul care a mai rămas este 6 IMCO. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și cred că a, acesta a fost ultimul. anul 44, 44 mai pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Acum votăm textul integral modificat foarte mult pentru, nu, no, mă scuzați, trebuie pe cale electronică, voturi pentru 49. Unul împotrivă, deci uh, se adoptă. Con... Felicitări domnului Axel Voss, Foss și îl rugăm pe domnul Foss să nu lase, să se mai întâmple ceva de genul acesta. Și acum uh, avem mai avem un vot. De Referitor la propunerea de modificarea regulamentului privind Agenția pentru administrarea operațională a sistemelor informatice pe scară largă în zona de Libertate, Securitate și Justiție, domnul Carlos Coelho, raportor. L-am ascultat de mai multe ori uh, prezentându-și argumentele. Dacă dorește să ia cuvântul acum, înainte de vot, uh, are cuvântul. Da, vreau să mulțumesc tuturor uh, raportorilor din umbră. Ne-am pus de acord de la prima lectură toate cerințele mele de la uh, Parlament care, uh, în legătură cu interoperabilitatea, în legătură cu crearea altor sisteme prin intermediul unor uh, proceduri uh, foarte bine puse la punct, cu privire la numirea membrilor bordului director, cu privire la baza de date uh, Eurodac, uh, au fost uh, acceptate. De aceea vă rog să votați în bloc în favoarea acestui compromis pentru ca această agenție să devină funcțională cât mai curând. Mulțumim, domnule Coelho. Acum votăm. Deci, începem. În primul rând, compromisul, textul de compromis pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Deci toate amendamentele următoare au căzut. e foarte bine și vine să compenseze votul anterior. Domnul Coelho, vă mulțumim foarte mult. Acum votăm textul integral, așa cum a fost modificat. Vot electronic, votul este deschis. Votul este închis. Am închis votul. Avem 43 pentru, 3 împotrivă. Felicitări, domnule Coelio. Și mai avem un vot. Mai avem un punct uh, la vot. E vorba de un, un raport din partea Comisiei către Consiliu privind directiva privind păstrarea datelor. Vom asculta o prezentare a Comisiei. Nu, avem voturi. Serios, spune domnul președintele. Îmi pare rău. Uh, îmi pare rău. Credeam că am trecut deja la punctul următor de pe ordinea de zi, dar nu. Am cer scuze, dar uh, îmi urmăream lista de vot de pe care lipsește partea asta. Deci trebuie să anunț că mai avem un vot în legătură cu propunerea de decizie privind lista de documente de călătorie care trebuie deținute de uh, pasageri la frontierele externe. Raportor Tania Fajon, avem doar votul uh, asupra textului consolidat. Cine este pentru? Sau poate ar trebui să votăm electronic. Deci cine este pentru? Gata. Cine e împotrivă? Deci se adoptă. Și acum votăm asupra textului și asupra rezoluției legislative. Vot electronic. Votul este deschis. Acum votul este închis. Avem 40 pentru, niciun vot împotrivă, unanimitate. Mulțumim doamna Itania Fagion și îmi cer scuze, am fost, uh, eram obosit și l-am observat. Mulțumesc încă o dată și acum Da, ni s-a spus că pentru ultimul punct de pe ordinea de zi din această după amiază, e vorba de comisie, vă rog puțin atenție. Ultimul punct pe ordinea de zi este o prezentare din partea comisiei în legătură cu raportul de evaluare privind directiva privind păstrarea datelor. Vom asculta o prezentare din partea domnului Primien, director la Comisie. Dânsul a fost programat la ora 6, deci mai avem câteva minute la dispoziție. Eu vă propun să luăm o pauză și apoi peste 10 minute să ne reluăm uh, lucrările. Vă mulțumesc! Mulțumesc. We thank you, colleagues. We thank you. Mulțumesc, colegi. Mulțumesc. Mulțumesc pentru înțelegerea dumneavoastră. For your perseverance, <laughs> for your endurance and... Mulțumesc pentru înduranță. În continuare mai trebuie să trecem printr-un punct de pe ordinea de zi, după cum spuneam. avem un raport, raport din partea comisiei și îi urăm bun venit domnului Prive, directorul DH uh, Home din partea comisiei, pentru și care va introduce raportul Comisiei către Consiliul și Parlamentul European privind directiva referitoare la păstrarea datelor. Îi vom asculta prezentarea și apoi vom avea câteva minute la dispoziție pentru a adresa întrebări pe această temă. Domnule Priven, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Abia aștept să răspund la întrebările membrilor acestei comisii. Și sunt foarte recunoscător pentru posibilitatea pe care mi-ați dat-o de a prezenta raportul de evaluare referitor la directiva privind păstrarea datelor. După cum bine știți, acest raport uh, a fost uh, precedat de o perioadă lungă de consultări, o analiza statisticilor, studii de caz, consultări cu grupul parlamentar și cu toate părțile interesate. Acest raport, uh, în mod intenționat, nu reprezintă o analiză legală și nu trage concluzii referitoare la faptul dacă directiva respectă cerințele de necesitate și proporționalitate. Acest lucru trebuie apreciat de dumneavoastră. Conform articolului 14 din directivă, este vorba despre o evaluare referitoare la um, impactul directivei și la modul în care a operat. Doamna comisar Malmström a subliniat cu claritate că Comisia sprijină păstrarea datelor ca fiind un instrument foarte important în uh, investigațiile uh, penale. Comisia este bucuroasă că are un instrument la dispoziție, însă acesta trebuie îmbunătățit. De ce, de ce avem nevoie de o nouă abordare privind păstrarea datelor? Noi credem că există trei motive pentru care trebuie să acționăm în acest domeniu. În primul rând, trebuie să ne asigurăm că um, datele uh, istorice sunt uh, puse la dispoziția anchetelor uh, penale. Trebuie să ne asigurăm că aceste date sunt puse la dispoziție de furnizorii de servicii. Am uh, observat că în acele state membre care nu și-au transpus directiva, uh, în acestea, anchetele penale au fost uh, obstrucționate sau chiar nu au putut să continue pentru că lipsea legislația în domeniul păstrării datelor. Aceste date erau păstrate doar pentru o perioadă scurtă de timp. În al doilea rând, furnizorii de servicii trebuie să respecte un minim de discrepanțe între legile care se aplică în diferitele jurisdicții de pe piața internă. În al treilea rând, cetățenii sunt îndreptățiți uh, să beneficieze de o protecție consistentă și la nivel înalt înalt al datelor lor personale și să li se respecte dreptul la intimitate oriunde s-ar găsi în Uniunea Europeană. Prioritatea Comisiei este de a se asigura că uh, păstrarea datelor îndeplinește cele trei obiective menționate anterior. De ce trebuie să reformăm această directivă? Majoritatea statelor membre sunt uh, fericite și își exprimă mulțumirea în uh, procesul de consultare referitor la această directivă se dorește un anumit grad de flexibilitate referitor la datele uh, și la accesul la date și la modul în care sunt utilizate acestea. Însă s-au exprimat și îngrijorări referitoare la transpunerea directivei și la impactul asupra intimității precum și a protecției datelor personale. În trei cazuri, România, Germania și Republica Cehă, transpunerea uh, legilor au fost uh, împiedicată de uh, legislație, de Constituție. Uh, în alte două țări, Bulgaria și Cipru, au existat de asemenea obstacole, iar șase uh, alte state, în acesta, acest caz este pe rol. Legalitatea actualei directive este uh, verificată Există grupuri care apără drepturile civile care se ocupă de această analiză. Este necesar ca proporționalitatea să fie dată um, la nivel european. Uh, statele membre uh, se asigură că directiva este implementată în mod corespunzător. Uh, datele sunt păstrate de către furnizori de servicii, de unde pot fi accesate de către autoritățile competente. De asemenea, trebuie să ținem cont de evoluțiile în uh, comportamentul penal și de tehnologiile uh, în domeniul comunicației și evoluția lor în ultimii 5 ani. De asemenea, trebuie să prevedem evoluțiile din următorii 5 până la 10 ani. S-a uh, vorbit despre uh, folosirea cardurilor SIM anonime, despre smartphone technologies, despre utilizarea tot mai mare a internetului și despre uh, ce provocări presupune acest lucru pentru uh, implementarea legislației. Această directivă trebuie să fie reformată în mod corespunzător. Comisia este de părere că este nevoie de un cadru cât se poate declar. Am început o serie de consultări cu părțile interesate pentru a uh, discuta despre mai multe detalii. Am avut uh, un prim workshop pe opțiune cu societatea civilă pentru a discuta despre diverse opțiuni Uh, despre um, implementarea și executarea legislativă. Uh, de asemenea, mai sunt um, programate și alte seminarii în următoarele săptămâni. Care sunt variantele pentru reformarea acestei directive? În mod uh, evident, sau mai degrabă, permiteți-mi să spun, teoretic, una dintre opțiuni este status quo-ul, adică să lăsăm lucrurile în aceeași formă, însă să continuăm cu implementarea din partea Comisiei acolo unde este nevoie să se facă modificări. Anumite state membre um, pledează pentru acest status quo, plus Comisia crede că, ținând cont de îngrijorările privind intimitatea și protecția datelor personale și provocările legale trecute și viitoare, status quo-ul nu ar putea să fie o soluție durabilă. Există și o a doua opțiune, uh, care se referă la abrogarea directivei per total și uh, la abordarea uh, statelor membre a unei noi abordări uh, care să vină în întâmpinarea directivei privind protejarea datelor personale și a intimității. În al treilea rând, trebuie să găsim uh, o modalitate de a implementa mai bine standardele proporționalității, fără să compromitem eficiența și efectivitatea acestui instrument în cadrul operațiunilor. Aceasta nu este o armonizare de dragul armonizării, ci mai degrabă este o întrebare referitoare la minimizarea impactului asupra industriei și la drepturile fundamentale în ceea ce privește um, realizarea obiectivelor acestei directive. Părțile interesate, dumneavoastră, uh, statele membre, trebuie să analizeze avantajele și dezavantajele, să vadă care este domeniul de aplicabilitate, limitările uh, obiectivului și care sunt garanțiile date pentru protecția datelor personale în actuala directivă. Uh, dorim informații referitoare la posibilele alternative privind păstrarea datelor. Permiteți-mi pe scurt să menționez și un alt element foarte important, după ce vor fi avut loc toate aceste modificări, trebuie să continuăm să aplicăm cadrul legal uh, prezent. Trebuie să, continuăm în continu- să lucrăm în continuare cu statele membre și să ne asigurăm că directiva privind uh, păstrarea datelor este transpusă în mod corect. Ținând cont de plângerile care au fost înaintate până acum, este foarte important ca statele membre să furnizeze în continuare date statistice conform articolului 10. Însă trebuie să beneficiem și de um, dovezi care atestă calitatea. Deci avem nevoie de cazuri uh, clare, în baza cărora să colectăm date, pentru că acestea sunt foarte importante în uh, rezolvarea anumitor spețe. De asemenea, trebuie să solicităm uh, și să adresăm întrebări referitoare la câte informații au fost păstrate și stocate ca urmare a transpunerii directivei privind păstrarea datelor. Este foarte important să uh, ascultăm și să dezvoltăm propunerile comisiei. În uh, timpul verii vom face o evaluare a impactului a acestui proces vom identifica opțiunile preferate pentru revizuirea directivei și, în paralel, vom lansa un sondaj pentru a vedea care este percepția publică și un studiu uh, suplimentar în ceea ce privește aplicarea actuală a modelelor de păstrare a datelor în Uniunea Europeană și în afara acesteia. Și pentru a completa, domnule președinte, uh, Uh, acele state membre care încă nu au uh, transpus uh, directiva privind păstrarea datelor, Comisia va începe procedura de um, înghețare. Vă mulțumesc și acum deschidem, dăm cuvântul membrilor pentru a iniția discuția. În primul rând, doamna Intfeld. Ah, mulțumesc. Poate și domnul Alvaro dorește să ia întâi cuvântul pentru că este raportor. Foarte pe scurt, domnule președinte, am avut deja o dezbatere pe larg săptămâna trecută la seminarul pe care l-am organizat. Cred că foarte mulți sunt surprinși de faptul că, în ciuda criticilor inclusiv din partea Autorității Europene pentru Protecția Datelor, Comisia, până la urmă, ne repetă de fiecare dată, în mod monoton, cât de util este acest lucru, în loc să răspundă criticilor și în loc să vină cu date care să probeze că această protecție a datelor este necesară. Sunt convinsă că dacă colectați datele toate datele referitor la toate, toți cetățenii, vom fi probabil mai siguri, dar acest lucru nu e justificat. Și m-am săturat de faptul că Comisia nu răspunde niciodată acestor critici. În ultimii ani n-am găsit niciun motiv, niciun argument suficient pentru a justifica această procedură. N-am auzit niciun răspuns al Comisiei față de criticile adresate de Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor. Această autoritate nu este un lobbyist, este o organizație care face o evaluare foarte minuțioasă a acestei directive. Deci aș vrea să avem niște răspunsuri mai serioase. Domnule Alvaro, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia și cu mine suntem de o părere diferită în ceea ce privește um, păstrarea datelor. Uh, acesta nu este un secret, însă este foarte bine să începem o dezbatere concretă referitor la această directivă, pentru că um, ar trebui să începem acum și nu la un moment ulterior în timp. Am câteva întrebări uh, referitoare la această directivă, care mie mi se par interesante. Trebuie să arătăm încredere față de comisie și, de asemenea, din partea comisiei și din partea autorităților de urmărire penală, ne se spune cât de important este să se păstreze datele. De aceea, ă, aș vrea să, ca comisia să ne ă, dea un exemplu, cu excepția celui uh, al Europolului, privind combaterea abuzurilor uh, sexuale asupra copiilor, referit un caz uh, transfrontalier în care, într-adevăr, a fost uh, necesar accesul la aceste date, pentru că Um, poliția din Germania nu ne spune că ar fi fost absolut utilă um, accesul la aceste date care ar fi fost păstrate. Deci este cu adevărat necesar să păstrăm aceste date. Vrem un exemplu. În al doilea rând a existat o contestație um, irlandeză uh, care a fost înaintată instanței. Era vorba despre o compatibilitate cu drepturile fundamentale. Există consultări informale cu instanța pe, um, pe această temă, pentru că ar fi oarecum penibil ca instanța să constate că păstrarea datelor uh, la fel ca și decizia uh, Curții Constituționale din Europa, nu este compatibilă cu uh, respectarea drepturilor fundamentale și în felul acesta ar trebui să fie casată această directivă. Pe de altă parte, nu înțeleg într totul logica uh, Comisiei în ceea ce privește procedura de infringement, pentru că um, mă refer aici în mod explicit la cazul Germaniei, independent de uh, care va fi poziția Ministerului Justiției, respectiv cel al afacerilor interne, se știe la comisie cât de mult durează un proces legislativ în statele naționale. Deci implementarea unei legi este foarte îndelungată. Odată ce se adoptă o, o lege, este necesar un nou proces legislativ pentru implementare. Deci, pe lângă birocrație, ă, mai există și alte întrebări care vizează necesitatea. De aceea, această procedură de infringement nu ar trebui să fie învizajată ă, ca o posibilitate ă, la care să se apeleze prea rapid. De asemenea, aș vrea să știu dacă Comisia s-a gândit la o combinație între păstrarea datelor și quick freeze. Dacă acest lucru ar putea să fie revizuit. Și apoi, în încheiere, încă două elemente. Comisia ar dori să participe la o dezbatere în plen la Parlamentul European în ceea ce privește uh, păstrarea datelor, pentru că cred că există uh, niște sensibilități destul de mari în acest uh, domeniu. Așa că cred că eu ar trebui, că ar trebui să avem o dezbatere um, în plen înainte să ne apucăm de o revizuire. Mi se pare că stadiul discuțiilor a rămas cam același din 2005. Cred că ar fi foarte bine să prezentăm această propunere și uh, conferinței, conferinței președinților. De asemenea, aș vrea să știu din partea Comisiei dacă uh, sunt de acord cu modul în care a transpus Grecia directiva privind păstrarea datelor. Și anume, aceste date sunt uh, păstrate doar în Grecia, sunteți de părere că vorbim aici despre o încălcare a directivei, respectiv a liberei circulații a informațiilor? Mulțumesc. Danke. Mr. Alvaro. Mulțumesc. Domnule Alvaro, țin cont de sugestia dumneavoastră, dar v-aș propune să-mi trimiteți un e-mail cu o redactare propusă a sugestiei făcute pentru a o putea transmite conferinței președinților. Domnul Fos. Mulțumesc. Întrebarea mea merge pe aceeași direcție ca și a cea a domnului Alexandru Alvaro, și anume dacă are sens ca Germania sau celelalte state să fie uh, obligate să uh, transpună o directivă prin păstrarea datelor, gândindu-ne că există ceva asemănător în acest domeniu. În al doilea rând, nu știu dacă dumneavoastră puteți răspunde la această întrebare, însă cele trei instanțe constituționale despre care ați vorbit, cele trei curs constituționale, uh, au ajuns la uh, decizia lor pornind de la anumite premize. Și, în al treilea rând, există anumite experiențe uh, care să ne spună cât de uh, îndelungată ar trebui să fie această stocare a datelor, pentru că de multe ori uh, se aude că aceste informații, dacă, să spunem, nu au fost folosite trei luni de zile într-o anchetă penală, nu ar mai avea sens să fie stocate în continuare. Există, deci, experiențe în acest domeniu, dacă puteți să ne furnizați niște informații pe această temă. Vă mulțumesc. Mr. Kikob, you got the floor. Domnul Kerkăp, mulțumesc, domnule președinte. Aș avea două chestiuni pe care doresc să le prezint. În primul rând, relația cu Statele Unite și limbajul pe care îl utilizăm noi și americanii. Poate ar trebui să ajungem la un limbaj comun în ceea ce privește înțelegerea englezei, Însă mă întreb dacă este vorba aici de limbaj atunci când vorbim despre protecția intereselor indivizilor, a securității informației, toate aceste principii de bază pe care le analizăm. Mă întreb dacă avem un limbaj comun, pentru că și noi înșine avem probleme atunci când facem anchete în acest domeniu și nu înțelegem anumite lucruri de dincolo de Atlantic. Însă mă întreb dacă în cadrul acestor negocieri există o înțelegere de plină și în ceea ce privește atitudinea față de Statele Unite. Vreau să întreb doar care este poziția noastră. În al doilea rând, am vorbit despre păstrarea informațiilor. Colegii au vorbit despre perioada de timp de păstrare a acestor informații, dar acesta nu este singurul criteriu care mă interesează pe mine. Pe mine mă interesează nu doar intervalul de timp, ci și condițiile aplicate pentru păstrarea acestora, securitatea, gradul de securitate aplicat și garanțiile oferite și, de asemenea, utilizarea informației și accesul la informație. Toate acestea sunt la fel de importante sau poate mai importante decât intervalul de timp și aș vrea să faceți un comentariu, să-mi spuneți dacă propunerea actuală este potrivită din punctul dumneavoastră de vedere pentru a proteja cetățenii și din aceste puncte de vedere. Domnul Albrecht. Uh, Mulțumesc. În primul rând, trebuie să spun că această evaluare a păstrării datelor am citit-o cu mare atenție, precum și alte evaluări. Și am ajuns la concluzia că anumite lucruri nu sunt tocmai cum trebuie în ceea ce privește stocarea și păstrarea datelor. A fost o procedură legislativă foarte rapidă și poate că acesta a fost unul dintre greșe- un, a, aceasta a fost una dintre greșelile pe care le-am făcut. Pentru că dacă este să ne gândim câți bani, deci din perspectivă financiară, câți bani trebuie investiți în mare măsură de către furnizorii de servicii internet, de către furnizorii de servicii de telecomunicații, pentru a transpune această directivă în multe state membre europene. Uh, cel puțin în Germania, cred că este vorba de 300 de milioane de euro care au fost investiți pentru asta, astfel încât să aibă loc o primă etapă de transpunere. Deci dacă ne uităm la mm, sumele mari care au fost investite, mi se pare totul oarecum uh, alunecos, pentru că din evaluare este oarecum clar că aceste măsuri, uh, în modul în care au fost adoptate, nu prea au sens. Nu sunt atât de efective, nu duc la o urmărire penală atât de eficientă și nu pot fi uh, aplicate mereu. Deci această aplicare lipsită de proporționalitate în ceea ce privește aplicarea în diferitele statele membre îmi arată mie destul de clar că nu există parametri clari în ceea ce privește necesitatea și proporționalitatea acestei măsuri. Și, în fine, o referire la întrebarea care vizează condițiile cadru juridice. Există anumite curți constituționale care, în anumite state membre, au uh, respins această măsură ori uh, legea de transpunere ori directiva au fost uh, declarate inadmisibile și s-au referit la bazele care ne stau la dispoziție, la uh, Carta privind drepturile fundamentale, Constituția statelor membre și Convenția Europeană pentru Drepturile Omului, iar jurisprudența este uh, și la jurisprudența Curții Europene de la Strasbourg. Această jurisprudență era cunoscută și a fost, uh, la aceasta s-a apelat mereu și cred că a sosit momentul ca Comisia Europeană să ia la cunoștință această jurisprudență, iar măsurile pe care le ia trebuie să se orienteze în funcție de aceasta și trebuie să respecte acest cadru, pentru că cred că aceasta este treaba Comisiei Europene și anume să țină cont de acest cadru și să îl transforme într-unul coerent la nivelul Uniunii Europene. Pentru că cetățenii europeni și clienții de la um, operatorii de telecomunicații nu pot să aștepte ani de zile până când uh, se clarifică um, cadrul juridic prin Curtea Europeană de Justiție, astfel încât să existe um, certitudine juridică și ei să uh, poată continua pe calea respectivă. Deci, uh, și aceasta este important când uh, vom avea o propunere, când începem cu revizuirea și apoi cred că va trebui să ne implicăm cu toții foarte activ. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Corața Belt. Mulțumesc, domnule președinte. M-a surprins să aud că Comisia se mai gândește la posibilitatea păstrării uh, status quo-ului. Pe măsură ce procedura de infringement se aplică în continuare, pentru că cele două intră în contradicție unele țări nu au transpus încă această directivă în urma unui vot uh, democratic care a avut loc în Parlament și mesajul pe care l-am primit de la Curtea de Justiție, de la Tribunalele Constituționale, de la opinia publică, am văzut că există îngrijorări foarte serioase în legătură cu dreptul la viață privată, în legătură cu păstrarea datelor, cu faptul că această păstrare trebuie să fie proporțională, să nu existe să nu se afecteze viața oamenilor, perioada de timp. În unele țări e vorba de 6-8 ani, în unele state se dorește o perioadă mai mică, în altele mai mare. Au existat critici foarte multe. Se spune că nu se utilizează pentru delicte grave așa cum era prevăzut inițial. Deci toate acestea ne arată clar că trebuie să facem ceva. Iar noi ne-am dorit o propunere din partea Comisiei pentru a vedea ce aveți de gând să faceți, cum aveți de gând să revizuiți directiva actuală pentru a ține cont de toate aceste îngrijorări pe care le-am prezentat și pe care le cunoașteți foarte bine. Altfel, e de-a dreptul incoerent să continuați cu procedurile formale de infringement, de încălcare a legislației, pe de o parte și pe de altă parte, ar trebui să oferiți un răspuns îngrijorărilor exprimate de cetățenii europeni. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Latford! Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, e o situație complicată, nu-i așa? Și nu mă surprinde acest lucru, pentru că de șase ani ne aflăm în această situație. Aș putea recomanda aici niște seminarii la nivel academic și nu pot să spun că dau vina pe comisie aici. Directiva oferă o certitudine juridică limitată la nivel european pentru operatorii care se află mai mult de un stat membru și datele cetățenilor pot fi păstrate în mai multe state membre. Deci vorbim despre certitudine legală limitată. Și să ne uităm acum la raportul de evaluare. Statele membre pot adopta măsuri de păstrare a a datelor în conformitate cu articolul 51 și aplicarea directivei de păstrare a datelor este oarecum problematică. Deci chiar și această aplicare a procedurii de încălcare este problematică. Să vedem însă că este de fapt un exemplu foarte bun de cum n-ar trebui să facem lucrurile, ce se întâmplă în cazul acestei directive. Și uh, mai există și un alt uh, caz despre care se vorbește, acel așa numit în engleză Dangerous Dogs Act, deci uh, legislația în legătură cu câinii periculoși. Și acesta este un exemplu utilizat. Dumneavoastră erați ministru pe vremea aceea, nu-i așa? Mă scuzați, dar am adus acest uh, subiect pe masa discuțiilor și nu mi-am dat seama de acest lucru. Oricum, trebuie să recunoașteți că se face referință în mod constant la acest lucru, la această legislație. Oricum, sunt sigur că ați făcut acest lucru sub presiunea ierarhiei dumneavoastră, deci nu dau vina pe dumneavoastră. Deci, cele două sunt menționate constant. Și mi-aduc aminte că a existat o reacție politică din partea guvernului britanic de atunci, la nivelul președinției, față de uh, ce s-a întâmplat în iulie 2005. Problema însă este că această legislație a fost adoptată foarte rapid, nu s-a făcut o evaluare politică foarte atentă și, până la urmă, a fost un acord între cele două mari grupuri de aici, de la Parlament. Și cred că domnul Albrecht știe acest lucru. cum putem spune că Curtea a susținut temeiul juridic al articolului 51 pentru piața unică și l-a aplicat pentru delictele grave, nu pot să înțeleg cum s-a ajuns până aici. Și după aceea avem faptul că directiva nu reglementează accesul la date, utilizarea lor sau schimbul de informații. Iată de ce avem această certitudine juridică limitată. Deci, cum spuneam la început, o adevărată problemă. Comisia a încercat să rezolve această probleme și a, acesta este și rolul Comisiei de altfel. Nu știu ce veți face, cum o veți scoate la capăt, mai există și cauza irlandeză în fața Tribunalului de Justiție European, însă ceva trebuie făcut. E ușor să spun aceasta din partea mea, știu foarte bine, dar cu toții suntem de acord că ceva trebuie făcut pentru a depăși această fază și să ajungem acolo unde trebuie să ajungem. Și aceasta uh, nu doar de dragul negocierilor frumoase, ci pentru a ne asigura viața noastră a tuturor utilizatorilor. Mulțumesc, vreau să mulțumesc tuturor celor care au intervenit în cadrul acestei dezbateri și am să dau cuvântul din nou domnului Prive din partea Comisiei. Mulțumesc, trebuie să vă mărturisesc că mi-e teamă de câini și cred că legea dumneavoastră de care vorbeați ar fi uh, una uh, proastă dacă ar vorbi numai de câini mari. <clears throat> Da, poate și Comisia ar avea ceva de învățat din greșelile pe care le-a făcut un stat uh, membru în elaborarea acelei uh, legi pentru a putea să facem o reformă eficientă a directivei privind uh, păstrarea datelor. Am să încerc să răspund observațiilor dumneavoastră. Într-adevăr, după această pregătire îndelungată a raportului, Comisia a ajuns la concluzia cu care, nu pute, cu care puteți să nu fiți de acord, că directiva este un instrument util. Limbajul acestui raport, mi s-a spus la o conferință zilele trecute, este foarte diplomatic, cuvinte bine alese, se evită uh, declarațiile radicale. Uh, noi ne-am gândit foarte mult cum să formulăm acel raport și vă rog să nu uitați că în discuțiile la nivel relativ înalt despre această reformă a directivei a existat o majoritate calificată împotriva oricărei modificări. Iată deci că avem pare diferite față de statele membre în această privință. Acel raport a ținut cont de toate aspectele acestui dosar destul de dificil Da, s-au ținut cont și de uh, uh, cele uh, spuse de Autoritatea uh, pentru Protecția uh, Datelor. Uh, va trebui să verific dacă instrumentul va fi util numai dacă e vorba de cazuri transfrontaliere. chiar dacă acest uh, instrument se referă și la cazurile interne ale statelor membre. Trebuie să mai verific, nu știu uh, exact ce spune raportul despre asta. Ideea de a conlucra cu orice instanță în mod informal, înainte de a deschide un uh, caz în instanță, ca judecător eu n-aș recomanda acest lucru iar o instanță nu ar fi o instanță serioasă dacă ar accepta astfel de consultări informale. Comisia nu are deci intenția să facă acest lucru. În ceea ce privește procedurile de infringement, de încălcare, da, am înțeles, uh, dacă spunem uh, într-un asemenea raport că ceva trebuie îmbunătățit în uh, legislația actuală, atunci sigur că trebuie ca mai întâi să consultăm legiuitorul cât mai curând. Și în al doilea rând, nu trebuie, iarăși, nu, nu trebuie să ne expunem criticilor. Deci trebuie să purtăm aceste consultări și vom face un, o evaluare de impact. Vom vedea în ce măsură aceasta poate fi grăbită, dar oricum va dura. Pe de altă parte, Comisia nu consideră că um, a, nu crede că e posibil să oprească aceste proceduri de infringement deschise împotriva celor 3 sau 4, 4 state membre care nu au pus în aplicare prevederile directivei și dacă vă uitați la actuala directivă, dacă vă uitați la ultima pagină acestei evaluări, veți vedea cam în ce direcție merg lucrurile și cum se poate transpune actuala directivă într-un fel inteligent, astfel încât statul membru să nu trebuiască să relegifereze odată ce directiva este modificată. Sigur, nu putem exclude orice posibilitate, s-ar putea ca acest lucru să fie necesar, dar poate că nu pentru toate statele membre. Ținând seama și de uh, cazul Germaniei, în care Curtea Constituțională a spus explicit, criticând directiva, că vede o posibilitate de a nu uh, transpune uh, directiva în conformitate cu uh, prevederile Constituției germane. Sigur că ei se gândesc să uh, aplice directiva în funcție de uh, nevoi. Trebuie să și vom ține cont uh, de uh, decizia acestei curți uh, constituționale în ceea ce privește temeiul juridic. Înțeleg ezitările dumneavoastră E singura, uh, singurul aspect care a fost uh, clarificat de către Curtea Europeană de Justiție. <clears throat> și putem avea noi uh, păreri diferite, însă Curtea spune că articolul 95 este cel mai potrivit al temei juridic. La întrebarea când va veni Comisia cu o propunere, nu pot să vă spun acum nimic. Lucrăm intensiv pe acest subiect. Vom mai avea consultări și așteptăm și evaluarea de impact, dar asta va dura câteva luni. Nu vă pot spune de pe acum nimic în plus. Mulțumim, domnul Prive. Asta e totul pentru moment. Această prezentare a stării de fapt sper că va adus informații utile și acestea fiind spuse, ridicăm ședința. Comisiei Libe până mâine la ora 9 dimineața. Mulțumim pentru colaborare pe mâine.